colleague, let's start our meeting. Dragi colegi, haideți să începem ședința noastră. Mai întâi avem pe ordinea de zi adoptarea ordinii de zi. Se adoptă. Așa că putem trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. E vorba de o diere publică cu doamna Daniel Nui, președinta Consiliului de Supraveghere al BCE. Vă urez bun venit, doamna Daniel Nui. Vreau să vă felicit pentru numirea dumneavoastră la acest punct, post deosebit de important și pentru răspunderile viitoare pe care le veți asuma în domeniul supravegherii Băncii Europene, Centrale Europene. Evident, vom discuta rezultatele evaluării exhaustive și, înainte de toate, vom avea o prezentare din partea dumneavoastră în ceea ce privește următorii pași, felul în care vom stabili uh, personalul necesar pentru mecanismul unic de supraveghere. Apoi, rezultatul acestor, acestui studiu a fost distribuit și mâine va fi o zi deosebit de importantă pentru comisia noastră, pentru că noi am contribuit în mod puternic la stabilirea acestui mecanism unic de supraveghere a băncilor. Haideți mai întâi să dăm cuvântul doamnei Daniel lui, după care vom avea întrebări și răspunsuri uh, timp de 5 minute. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Sunt foarte încântată să fiu astăzi în fața dumneavoastră aici, exact cu o zi înainte ca Banca Centrală Europeană să-și asume rolul său de supraveghere. Deciziile Parlamentului European și a Consiliului European acum un an de zile permit astfel BCE să-și intensifice munca pregătitoare pentru mecanismul de supraveghere unic. Și toată această muncă va da roate tocmai mâine. Este deci foarte pertinent ca eu uh, să vă informez pe dumneavoastră reprezentanța ai popoarelor europene despre progresele pe care le-am făcut pentru a ajunge în această etapă. Anul trecut a fost poate anul cu cele mai multe provocări în întreaga istorie a Băncii Centrale Europene și una dintre motivele pentru care suntem gata acum să ne asigurăm munca noastră de supraveghere este tocmai pentru că am reușit să realizăm această evaluare exhaustivă. A fost o analiză detaliată a întregului sistem bancar și am analizat toate activele pe care le posedăm și asta datorită auditorilor și supraveghetorilor care au fost angajați în acest exercițiu. Și astfel vom avea o informație foarte precisă pentru a ști exact cum anume va trebui să desfășurăm o supraveghere eficientă în următorii ani. Mai mult decât atât, o cantitate importantă de informație a fost desfăluită către public. Acest grad de transparență este un element important pentru a spări încrederea pe care o pot avea investitorii în sistemul bancar Monetar European. În paralel cu această evaluare exhaustivă, am condus și o muncă necesară pentru a pregăti mecanismul unic de supraveghere. Și acest lucru este oglindit și în raportul uh, trimestrial pe care vi l-am înaintat în noiembrie anul trecut și împreună aceste rapoarte au demonstrat că Banca Centrală Europeană are acum competențele și um, posibilitățile operaționale necesare pentru a desfășura această muncă de supraveghere. Și sunt încântată să vă confirm astăzi faptul că suntem gata să ne asumăm această răspundere în ceea ce privește supravegherea băncilor din zona euro. În acest sens, Vreau să mulțumesc și să laud Parlamentul European pentru că dumneavoastră, ca și colegiuitor, ați avut un rol important pentru a dezvolta o uniune bancară ambițioasă, în așa fel încât sistemul bancar să fie cât mai sigur să avem o uniune bancară care să ne permită să ne asigurăm că sistemul bancar va finanța în mod eficient economia și deci va permite creșterea economică de care avem nevoie și va permite de asemenea și o reducere a nivelului șomajului. Acum aș dori să mă refer la uh, rezultatele detaliate ale acestei valori că, al studiului care a fost publicat săptămâna trecută, după care voi discuta mai în detaliu despre mecanismul unic de supraveghere. Dezvăluirea rezultatelor a avut loc în data de 26 octombrie și a reprezentat un element, o etapă importantă în stabilirea unui nou regim de supraveghere în zona euro și instituțiile care, importante care vor, se vor afla sub supravegherea Băncii Centrale Europene au acum o idee mult mai clară despre felul în care această supraveghere se va desfășura în mod independent, în mod riguros, în mod coerent. Și asta prin principiile enunțate în mecanismul unic de supraveghere. Vom crea astfel o bază viitoare pentru cooperarea cu autoritățile naționale competente, care nouă ni se pare a fi un element cheie pentru a avea o adevărată supraveghere eficientă uh, a mecanismului unic de supraveghere. Și am avut de asemenea și o muncă extrem de detaliată prin diferitele, implicarea diferitelor unități organizaționale care se ocupă de supraveghere și astfel am avut un spirit de echipă foarte puternic din partea tuturor celor implicați în acest exercițiu. Aș dori mai întâi să mă refer la obiective și apoi mă voi uh, referi la cele neajunsuri ce au fost identificate și cum anume acestea pot fi rezolvate. În total, am avut 130 de bănci care au participat în acest exercițiu, un uh, exercițiu extrem de exhaustiv, fără precedent. Și acestea dețin active în valoare de 22 de, uh, 22 de trilioane de euro, reprezintă peste 80% din activele totale ale băncilor în zona euro. Peste 6.000 de experți din partea autorităților naționale competente au participat la acest exercițiu și exercițiul acesta ne-a permis să sporim transparența în ceea ce privește calitatea activelor băncilor. Am avut o evaluare detaliată peste, în care au fost cuprinse peste 800 uh, portofolii specifice uh, peste 119.000 de actori au fost analizați în detaliu și am reușit să avem o, o, compar, o comparație a felului în care se aplică toate aceste criterii chiar și la nivel transnațional. Evaluarea calității activelor uh, a rezultat cu un, uh, o valoare agregată de 47,5 miliarde de euro din partea băncilor participante. Acestea sunt valori stabilite la data de 31 decembrie 2013. Și putem spune că în total 136 de miliarde de euro uh, din partea din partea unor expuneri neconcurențiale uh, au fost identificate ca urmare a acestui exercițiu. Și avem un capital de 200 63 de miliarde de euro pe un orizont care se va uh, organiza pe o durată de 3 ani de zile. I, uh, activele astfel identificate au demonstrat că există un uh, o lipsă de 24,6 miliarde de euro din partea 25 de bănci participante. Cu toate acestea, 12 bănci au acoperit deja aceste neajunsuri prin uh, capitalul pe care l-au emis în 2014. Și deci, celorlalte bănci le mai rămâne încă șase luni la îndemână pentru a putea face față acestor neajunsuri. Și acestea trebuie să își prezinte planurile de capital până pe 10 noiembrie. Ne așteptăm ca deficitele de capital să fie acoperite din surse private, doar în cazurile unde acest lucru nu este posibil, se pune problema unor uh, garanții publice. Și dacă se va pune această problemă, atunci se aplică, sigur, regulile privind ajutorul de stat, cerând uh, o partajare a poverii de către creditorii juniori și de către acționari. Dar sunt uh, încrezătoare că băncile pot să își acopere deficitele prin măsuri interne și prin accesul la piețele financiare. Această evaluare cuprinzătoare uh, a fost uh, primită ca un exercițiu credibil, a fost salutată și uh, oricine care a avut impresia că um, capitalizarea băncilor este mult prea scăzută a devenit conștient, chiar înainte de încheierea acestui exercițiu, că această evaluare a uh, determinat băncile să anticipeze îmbunătățiri în poziția lor de capital. Uh, s-au uh, avansat fonduri, de capital, fonduri până la 200 de miliarde de euro din iulie 2013. Și, de asemenea, vreau să vă vorbesc despre sarcine de supraveghere ale BCE. BCE se pregătește să pună în vigoare uh, mecanismul unic de supraveghere, în engleză SSM, uh, s-au um, adoptat în ultimele câteva luni uh, niște acte juridice critice pentru ca SSM să devină operațional, o decizie care separă um, între politica monetară a BCE și funcțiile de supraveghere și, de asemenea, un, o reglementare cu privire la uh, onorariul, de, la taxele de supraveghere și, la începutul 2015, vrem să adoptăm un regulament cu privire la raportarea pentru uh, în cursul sarcinilor de supraveghere și vrem să lansăm o consultare publică pe 23. Am lansat o consultare publică pe 23 octombrie. De asemenea, în septembrie am publicat ghidul privind supravegherea bancară, și am uh, pregătit modelul pentru SSM utilizând cele mai bune practici de supraveghere care, pe care le-am găsit în statele membre uh, pentru a armoniza abordările naționale și pentru a asigura un nivel foarte ridicat de uh, coerență. În același timp, funcții noastre orizontale continuă să utilizeze ADN-ul multinațional pentru a rafina supra, modelul de supraveghere și mai mult. Și sigur că uh, acest uh, spirit este întruchipat cel mai bine de echipele noastre comune de supraveghere, care sunt formate din uh, personal al BCE și al autorităților naționale competente. competente. Până acum am angajat și am mobilizat 900 de persoane în uh, uh DG-urile care se ocupă de supraveghere și în serviciile de susținere din BCE. Și încă se mai angajase persoane. Uh, recrutarea a primit deja 20, aproximativ 21.000 de candidaturi pentru locuri de muncă în funcție de supraveghere și 3.000 pentru funcțiile de susținere. O parte din uh, personalul angajat recent uh, își va asuma sarcinile la un moment, super, la un moment ulterior Uh, în momentul în care vom încheia uh, campania de recrutare, la sfârșitul lui noiembrie, vom uh, avea, ne mișcăm încet către încheierea recrutării de personal pentru mecanismul unui de supraveghere. În 2013, atunci când exercițiul de evaluare a început, în același timp, nu știam, am început în același timp să ne stabilim structura de supraveghere și nu știam dacă ne vom îndeplini aceste obiective. Și de aceea vreau să ofer recunoștința uh, mea și în numele uh, Comitetului de, Consiliului de Supraveghere al BCE, tuturor uh, persoanelor, tuturor profesioniștilor și managerilor de la BCE și din autoritățile competente naționale care au muncit din greu pentru ca mecanismul unic de supraveghere să poată să fie lansat mâine, așa cum a fost stabilit. Suntem pregătiți să ne asumăm sarcinile și vom, în, vom uh, încerca să ne uh, achităm de ele într-un mod responsabil și independent. Și sigur că um, mandatul de supraveghere uh, are și o componentă de responsabilitate și acest lucru se regăsește și în uh, acordul interinstituțional cu Parlamentul și în memorandumul de înțelegere cu Consiliul European. În concluzie, permiteți-mi să repet două mesaje importante. S-au făcut foarte repede progrese pentru, stabil, pentru înființarea Uniunii Bancare. Acum uh, un pic mai mult de 2 ani, Consiliul European a decis să lanseze Uniunea Bancară și noi am încheiat acest uh, acest exercițiu de evaluare cuprinzătoare. Iar acum BCE este pregătită să își asume uh, sarcinile de supraveghere și uh, să muncească pentru a lansa mecanismul unic de rezoluție, care de asemenea a făcut progrese serioase, ceea ce ar trebui să ajute la integrarea piețelor financiare europene. Însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri. În primul rând trebuie să completăm, să încheiem recapitalizarea acelor bănci unde s-au uh, uh, observat deficite. În al doilea rând, statele membre trebuie să uh, încheie uh, și trebuie să își uh, um, onoreze angajamentele pentru ca fondul unic de rezoluție să aibă într-adevăr capacitatea de creditare pe care ne-o dorim și uh, datorită uh, regulamentului unic al uh, Uniunii Bancare, împreună cu dumneavoastră, cu Comisia, sperăm să putem să jucăm cu toții un rol foarte important pentru a crea o piață financiară unică în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumim, doamne Nui. Și acum am să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Începem cu Pedro Salva Videgain pentru PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte, pentru că sunteți astăzi împreună cu noi aici. Unul dintre, aspect, unul dintre aspectele care afectează cel mai mult pe cetățeni este faptul că nu există suficiente credite, mai ales în anumite țări, cum ar fi, spre exemplu, în Spania. Credite pentru întreprinderi, pentru familii. Dumneavoastră v-ați făcut munca, v-ați prezentat aici rezultatul acestei uh, munci și mâine veți fi uh, președinta Consiliului de Supraveghere al BCE. Și am vrea să știm ce anume se va schimba pentru aceste întreprinderi, pentru aceste familii, mai ales în Spania, acolo unde aceste bănci, de fapt, au reușit foarte bine acest test. Se va schimba situația și dacă nu, ce anume ne lipsește? O întrebare, doamnă președinte. Dacă am fi ținut seama de cerințele de aplicare de o, pentru o aplicare completă a regulilor în vigoare. Poate că rezultatele acestea a, a testelor uh, de rezistență ar fi fost poate diferite decât cele pe care uh, le-au le obținut aceste bănci. Mulțumesc! Thank you for your question. I, uh... Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că exercițiul de transparență reprezentat de această evaluare cuprinzătoare va ajuta pe investitori să primească, uh, să, să vină cu finanțarea, cu capitalul de care e nevoie pentru anumite bănci și aceasta în condiții de uh, confidențialitate. Și ne dorim ca băncile să primească capitalul de care au nevoie pentru a putea finanța economia și mai ales IMM-urile care sunt uh, mai puțin, au acces mai redus la piață decât marile corporații. Aceasta este premiza pentru uh, uh, continuarea finanțării economiei și cred că uh, am făcut ce puteam în acest sens, dar nu suntem singurul actor în finanțarea economiei situația economică trebuie să fie îmbunătățită cât mai mult posibil pentru și acest, în acest lucru și alți actori vor juca un rol. În ceea ce privește diferențele de uh, rezultate uh, pe țări sau între țări, diferența acestui exercițiu. Exercițiul nu se referă la țări, ci la bănci. Avem o serie de bănci care au deficite de capital pe care trebuie să le acopere și există o corelație, sigur, cu situația economică a țărilor unde sunt aceste bănci, acolo unde situația economică a fost mai delicată și situația băncilor este mai complicată, sigur. Deci există o corelare între cele două elemente. Dar, în primul rând, acesta a fost un exercițiu care a vizat băncile și testele de rezistență do- au dorit să, asist, să asigure faptul că băncile au niște rezerve care, prin care se poată face față unor uh, potențiale deteriorări ale situației economice. Mulțumesc acum în numele S și D, Renato Soru. Sí, grazie Presidente. L'Italia tra i paesi... Italia se află printre țările cele mai vizate de rezultatele acestor stress test. Uh, e vorba de Banca Monte dei Paschi di Siena, care în puține zile a suferit consecințele anunțului și anume a, privit, a pierdut aproximativ 40% din capitalul pe care abia l-a strâns. Cetățenii trebuie să înțeleagă ce sunt aceste teste de stres și să uh, creadă cu adevărat în eficacitatea lor, în imparțialitatea lor, în capacitatea lor de a da o indicație clară în legătură cu uh, situațiile sistemelor bancare și ale băncilor. Anumiți economiști se întreabă și aș dori să-mi răspundeți dumneavoastră de cum de aceste analize, aceste stress tests nu au ținut cont și de alți factori de, riști, de risc în afară de creditele acordate economiei reale, întreprinderilor, activități de risc, cum ar fi activitățile de portofoliu, maturity mismatching și alte activități din pasivul uh, băncilor sau riscurile legate um, de um, dobânzile unor obligațiuni pe perioade foarte lungi sau contractele derivate. În anumite bănci este incredibil volumul acestora. Banca Montepaschi de Siena a intrat în criză nu pentru că a oferit multe credite întreprinderilor, ci din cauza activităților de trezorerie, nu foarte sigure. Dar cetățenii nu înțeleg aceste lucruri. Mă puteți da un răspuns? Dar ne întrebăm și în legătură cu situația patrimonială acestor bănci. Care este impactul fapt faptului că ajutoarele de stat în decembrie 2013 a, a, um, statul a dat 5 miliarde ajutoare băncilor, în timp ce sistemul din Germania a oferit ajutoare de stat în valoare de 240 de miliarde, de 40 de ori mai mult uh, aceste ajutoare de stat au, ținut, au fost uh, luate în considerare, au fost uh, restituite eventual? Și care este consecința acestora asupra stabilității băncilor respective? Thank you. Mulțumesc. Încă o dată. Situația este una a băncilor, nu a unor state membre. Dar pentru a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, ați vorbit despre Banca Montepaschi. Eu aș vorbi despre comunicarea um, guvernatorilor băncii al Italiei și ceea ce s-a întâmplat la tribunal uh, săptămâna trecută, o parte din explicație este, încă o dată, citez, cei care știu multe despre aceste bancă au uh, gestionat greșit patrimoniul în trecut. De asemenea, situația economică a avut uh, consecințe grave asupra situației acestor bănci italiene. Pot să vă spun că am făcut o evaluare foarte transparentă, foarte corectă. Me metodologia uh, Uh, aceste evaluări a fost publicată. E adevărat că țările care suferă de pe urma unei crize economice mai grave decât altele sunt afectate mai grav. așa se întâmplă de fiecare dată cu consecințele unor acestor astfel de crize. În ceea ce privește riscurile pe care le-am testat, am testat riscul de credit, am testat și riscul de trading, uh, am uh, evaluat ceea ce numim noi uh, le, uh, active de nivel 3, adică e vorba de activele cu uh, riscurile cele mai opace, pentru că nu există o valoare de piață. Valoarea de piață este evaluată printr-un model și se pot face mm, uh, ajustări ale acestei valori testele noastre de stres nu pot să țină cont de toate tipurile de risc. Este imposibil acest lucru, mai având în vedere că evaluăm 100 de grupuri bancare în 19 țări dacă țin cont și de Lituania, care a făcut parte din acest exercițiu. Riscurile de care nu, se țină, nu s-a ținut cont se vă, vor fi luate în considerare în faza următoare, și anume procesul de evaluare, de supraveghere. E vorba de definirea condițiilor din pilonul 2. E vorba de riscul legat de uh, rata de obânzii, lucruri de care se ține cont în mod tradițional în procesul de evaluare. Acest proces în acest an va ține cont de toate datele din cadrul evaluării uh, complete, nu doar datele cantitative, ci toate informațiile pe care le-am obținut în urma acestei evaluări și va fi în mâinile organelor naționale de supraveghere pentru că noi ne vom ocupa de această supraveghere numai uh, de mâine și colegii noștri din autoritățile naționale de supraveghere vor, uh, vor, vor evalua aceste riscuri care nu sunt uitate, dar nu au putut face parte din evaluarea globală, ci uh, pentru că e nevoie încă de câteva luni pentru a ține cont de acestea. Iar pentru ajutoarele de stat, situațiile sunt diferite. Dacă băncile arată că pot să folosească foaia de bilanț dinamic, altele au uh, un bilanț static, adică e foarte greu atunci când în bilanțul tău ai active de proastă calitate, înseamnă că din nou trebuie să cumperi astfel de active de proastă calitate până la sfârșitul testului de stres. De stres. Nu poți să scapi de aceste active de proastă calitate, dar cu băncile care au o foaie de bilanț dinamic, um, acestea pot să iasă din această spirală mai ușor. Deci eu cred că băncile au fost tratate în mod corect pe baza unei metodologii publicate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum din partea ECR domnul Stanley Ozok zwłaszcza że plany kapitałowe odnoszą się do banków z niedoborami, wspomniałem... Doamnă președinte, dumneavoastră spuneți că um, aceste teste de stres sunt făcute pe bănci, dar ați spus și că ați prevăzut o perioadă suplimentară de analiză a activităților lor, uh, care va ține cont de toate tipurile de risc și, de, și va include toate băncile. Aceste acțiuni uh, includ uh, corecturile de adecvare ale conturilor dacă nu s-a ținut nu s-au respectat toate regulile. Puteți să ne specifica, specificați concret ce acțiuni vor fi adoptate și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Dacă, după dumneavoastră, nu ar exista un pericol în a separa băncile de investiții de cele de activități de, de, de detaliu. Nu credeți că se, va crea, se vor crea dificultăți în fluxul de capitalul în economia reală, mai ales uh, înspre întreprinderile mici și mijlocii? După părerea dumneavoastră, nu este exagerat să se limiteze autonomia băncilor independente? Mulțumesc! Regarding the, the, the capital plans, uh, that's for the, the coverage of the short... Ceea ce privește planurile de capital, într-adevăr am uh, acumulat multe, multe informații cantitative și calitative în legătură cu băncile și vom folosi aceste informații, așa cum ați spus. Avem uh, prevederi suplimentare, specifice sau uh, colective, recomandări care au rezultat în urma acestei uh, evaluări calității activelor. Ne vom întâlni cu auditorii băncilor pentru a ne asigura că aceste prevederi contabile vor fi incluse în uh, contabilitate. Alte prevederi sunt de ordin prudențial, de exemplu ce înseamnă expunerile neperformante, acestea nu fac parte din contabilitate, dar uh, sunt esențiale um, conform Agenției Bancare Europene. Deci vom, ține, ne vom asigura că aceste prevederi generale uh, vor uh, fi realizate în legătură cu aceste portofolii. Avem și informații calitative politici, procese în legătură cu capacitatea anumitor bănci de um, a oferi um, informațiile necesare de calitate organismelor de supraveghere în timp util. Deci toate aceste lucruri, toate aceste elemente vor fi folosite în ceea ce privește separarea activităților băncilor, această reformă structurală a băncilor, Ați văzut care este punctul de vedere al Băncii Centrale Europene pe acest subiect. Noi sprijinim propunerile Comisiei cu anumite nuanțe. Considerăm, de exemplu, că activitățile de piață care sprijină finanțarea economiei reale trebuie eh, protejate și trebuie să rămână probabil în partea de activitate în detalii uh, a băncii, așa cum prevede legea din Germania, din Franța și din alte state membre. Acesta este lucrul cel mai important. Să ne asigurăm că activitățile de piață sunt uh, protejate și să existe un cadru unic european și nu reglementări naționale diferite care, bineînțeles, nu pot crea un sistem echitabil pentru toate băncile europene. No, for the ALDE group. Mulțumesc acum din partea grupului ALDE, Mihail Teurer. Madame Nui, um, Sie haben davon gesprochen... Mulțumesc, domnule președinte. Doamne Nui, ați vorbit despre faptul că nu a fost vorba despre țări, uh, deci testele nu vizau țări, ci bănci. În același timp, însă, rezultatele arată că anumite țări au uh, o cifră mai mare, un număr mai mare de bănci care mai au teme de făcut, care trebuie să-și crească deci capitalul, care trebuie să-și consolideze uh, poziția. Sunt observatori care atrag atenția că acest proces de consolidare al băncilor poate să ducă la o scădere a acordării de credite către economia reală, tocmai către IMM-uri. Împărtășiți această îngrijorare și vă gândiți eventual cum ați putea să contracarați o astfel de reducere nedorită a creditării, pentru că o reducere a creditării economiei reale sigur că este un obstacol pentru procesul de redresare al economiei tocmai în aceste țări cu probleme. Și a doua întrebare se referă la riscul sistemic. Uh, se poate, a reieșit cumva din testele de stres că uh, riscurile privind instituțiile financiare, financiare sunt ridicate, care riscuri ar putea să ă, declanșeze probleme în sectorul economiei reale? Excuse me. De if we consider the, the country uh, element... Dacă luăm în considerare elementul de țară al acestei evaluări, sigur că tensiunile sunt prezente în țările unde situația economică nu era una foarte bună. Și, într-o oarecare măsură, rezultatele depind de punctul la care ajunsese fiecare țară în uh, evoluția redresării economice, în momentul în care s-a făcut analiza pentru băncile din Grecia, de exemplu, utilizând uh, bilanțul uh, dinamic, adică punerea în aplicare a planurilor aprobate de comisie, E bine, utilizând acest uh, sistem de alcătuire al bilanțului, aproape că nu, mai, nu existau deloc deficite de capital. Dar uh, în Cipru, de exemplu, unde sunt de-abia la început cu punerea în aplicare a planurilor, e, există o nevoie mai mare de a crește rezervele pentru un scenariu uh, de urgență. Deci, într-adevăr, acest element joacă un rol major. Astfel putem să privim, uh, să facem o corelare cu situația din fiecare țară, dar eu, ca autoritate de supraveghere, um, privesc uh, băncile individual. În ceea ce privește furnizarea de credite către IMM-uri, cred că evaluarea a fost o premisă tocmai pentru ca băncile să poată să-și facă treaba, să financeze economia, începând cu IMM-urile și cred că acest lucru se întâmplă în mare acum. Și alte măsuri care au fost întreprinse, de exemplu, abordă, prevederile care au fost puse în aplicare, uh, Um, vânzările de active moștenire ale crizei, curățarea bilanțurilor contabice, contabile, au fost um, măsuri importante care să permită băncilor, la cererea economiei, să ofere finanțare. Dacă există, deci, antreprenori care doresc să investească în economie. Aceasta este analiza mea. Noi ne-am făcut treaba, dar și alți actori vor trebui să se implice pentru a ne asigura cu toții că vom avea un nou avânt în economie. Deci, um, rezultatele bune la testele de stres sunt doar o precondiție, există și alte condiții. În ceea ce privește riscurile sistemice, atunci când uh, realizăm un exercițiu atât de amplu ca și această evaluare globală, dimensiunea sistemică este foarte importantă, pentru că între cele 130 de bănci se găsesc cele mai mari bănci, băncile sistemice ale zonei euro. Deci, uh, nu există nicio contradicție, din potrivă, între stabilitatea financiară acoperirea riscurilor sistemice și exercițiul microprudențial pe care l-a reprezentat această evaluare cuprinzătoare. Aceste elemente merg mână în mână, în aceeași direcție. Mulțumesc. Și acum pentru Gue Marisa Matias. Eu vă voltar também mais uma vez a uma questão. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mă întorc încă o dată la o întrebare, aș spune eu, cu caracter național, îmi cer scuze, însă, având în vedere testele care au fost realizate în Portugalia, Baca portugheză, BCP, nu a reușit aceste teste și responsabilii au spus că nu aveau nevoie de mai, multe, de mai mult capital sau de mai multe active, ci că problema cu care se confruntăm, se confruntau în momentul în care nu au uh, reușit testul de rezistență era din cauza datei, momentului în care a fost organizat acest test. Și aș dori să știu uh, care este părerea noastră față de această opinie. Apoi, în ceea ce privește o altă bancă din Portugalia, a trebuit să se pună accentul pe soluțiile ce trebuie găsite uh, pentru această bancă, Banca Vest. Uh, ideea de a separa cele două tipuri de bănci poate fi o soluție însă s-ar putea ca anumite activități să nu fie derulate în mod corect pe viitor dacă se operă o astfel de separare. Și ce putem face? Pentru că noi am avut atât de multă legislație, atât de multe regulamente, atât de multe texte legislative și nu am reușit până acum să găsim o soluție față de această problemă, pentru că aș vrea să știu până la urmă și care este și eventual o soluție pe care ați putea să o propuneți dumneavoastră. Însă îmi cer scuze încă o dată pentru faptul că vă rog să ne furnizați aici o soluție mai degrabă la nivel național și e adevărat că, într-adevăr, trebuie să găsim soluții și la nivel european. Uh, uh, da, mulțumesc. E adevărat că uh, noi nu am fost supraveghetori acelor bănci în momentul în care au apărut dificultățile, au apărut problemele și Rezoluția a fost uh, organizată în funcție de legislația portugheză cu câteva luni înainte de momentul în care am implementat directiva unică referitor la mecanismul unic de rezoluție. Așa că nu aș avea prea multe de spus față de ceea ce s-a făcut în Portugalia. S-a făcut respectând regulile în vigoare, Uh, regulile europene care existau la momentul respectiv, însă doar atât vă pot spune. Banco Espiritu Santo a reprezentat un caz aparte, un caz de fraudă, ceea ce e totuși un element foarte diferit uh, față de ceea ce am analizat noi în evaluarea globală. Uh, Băncile portugheze, în evaluarea noastră globală, au făcut același exercițiu de evaluare cu aceeași metodologie și acolo unde există deficite de capital, acestea trebuie acoperite prin uh, găsirea unor soluții la nivel uh, privat și dacă nu se poate acest lucru, atunci am putea avea o acoperire publică o susținere publică. Dar asta, din nou, în funcție de regulile în vigoare. Nu uitați că Acestea se vor aplica cu începere din 2015 și implementarea directivei, cel puțin în parte, va avea loc la momentul respectiv până la o implementare de plină în 2016. Mulțumesc și acum domnul Sven Gigol din partea verzilor. Welcome back, uh, Madame Nui. Bine ați venit din nou în rândul nostru, doamnă Nui. Încă de la bun început, acest exercițiu s-a confruntat cu oarecare ambianță de controversă și noi împreună cu Consiliul a trebuit să luăm o decizie având în vedere și ceea ce prevedeau tratatele. Noi am prevăzut în mod foarte clar că trebuie să existe o separare între, pe de o parte, politicile monetare și, pe de altă parte, politicile fiscale. Și regulamentul spune în mod foarte clar că acest lucru ar trebui să fie făcut în măsura în care acest lucru este posibil. Acum aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă există eventuale exemple în care uh, Consiliul de supraveghere al BCE a luat decizii diferite. Eventual ați putea să ne precizați câteva exemple, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, care a fost experiența dumneavoastră și o a doua întrebare care merge în aceeași direcție. Tratatele vă interzic să analizați toate chestiunile legate de asigurări, însă mare parte din aceste bănci foarte mari sunt conglomerate care cuprind și activități de asigurare și atunci cum anume vom putea să facem această separare între activitatea de bancară și activitatea de asigurare. În ceea ce privește principiile de separare a celor două tipuri de activități, da, avem o decizie în acest sens care a fost luată de către comitetul director, accesul la informații, eventuala cooperare sau lipsă de cooperare între diferitele uh, părți implicate în cadrul BCE. Acum, în ceea ce privește anumite obligații ale comitetului director și ale Comitetului de Supraveghere. A existat o discuție încă de la bun începutul acestui exercițiu de evaluare, în etapa premergătoare, în etapa pregătitoare, pentru a ști care vor fi deciziile ce trebuie să fie luate. Și foarte mulți avocați, juriști, au examinat îndeaproape textul. Și pot să vă spun că opiniile erau destul de, de împărțite. Aproape jumătate-jumătate unii au uh, fost de părere că trebuie să fie o era vorba doar de o muncă pregătitoare și că trebuie să se aplice procedurile normale până la luarea unei decizii finale și până la urmă, de fapt, asta a fost și opțiunea pe care am uh, uh, preferat-o noi pentru evaluarea globală, și anume că era vorba de o muncă pregătitoare și că Consiliul, Comitetul de Supraveghere va lua o decizie prin, pe baza procedurilor în vigoare normale. De fapt, ceea ce s-a întâmplat este că metodologia a corespuns foarte bine cu această distinție și a fost clar la finalul exercițiului de analiză că în funcție de rezultatele individuale din cadrul evaluării globale, e clar că uh, trebuie să fie luate anumite decizii Întrebare din sală. Există prea multă, aveți dumneavoastră impresia că există prea multă interferență față de munca dumneavoastră pe care trebuie să o desfășurați în Comitetul de Supraveghere? Nu, nu am vreo problemă deosebită de semnalat. Apoi, în ceea ce privește conglomeratele pe care le-ați evocat, noi lucrăm cu colegii noștri din domeniul asigurărilor, colaborăm îndeaproape și ne aflăm într-o situație asemănătoare cu cea a autorităților naționale. Eu am lucrat, de altfel, uh, în am lucrat într-o autoritate națională de supraveghere bancară până în 2009 și e clar că există și activități de asigurare în cadrul băncilor și ne încercăm să avem o cooperare cât mai strânsă cu colegii noștri care tocmai se ocupă de aceste aspecte uh, în domeniul asigurărilor. Și conlucrăm cu colegii noștri la nivel european din partea EOPA și încercăm să avem o cooperare cât mai strânsă, cât mai strânsă cu putință. Pentru că suntem cu toții europeni, vrem să avem o cooperare cât mai bună împreună cu EIOPA. Am avut câteva întâlniri, deja câteva ședințe comune, tocmai pentru a încerca să vedem cum anume putem să conlucrăm cu supraveghetorii la nivel de asigurări. Thank you. Now for the FDD group, Marco Zanni. Acum din partea FDD, Marco Zanni. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să revin uh, pe scurt la cele spuse de colegul Soru în legătură cu metodologia folosită pentru aceste analize. Pentru că, după părerea mea, analizele Băncii Centrale Europene au uh, căutat, uh, au căutat probleme mici și au uitat uh, de probleme mai mari în Băncilor Europene. Nu credeți că această metodologie n-a fost un pic uh, o metodologie incompletă s-a analizat un risc din, uh, din uh, contabilitatea riscul de credit, dar s-a uitat complet de bomba pe care sunt așezate nu doar băncile europene, ci uh, toate băncile din lume. E vorba de produsele bancare derivate, care sunt instrumente greu de evaluat pentru că sunt contracte atât de opace încât sunt greu de înțeles, chiar și de cei care le-au structurat deci, după părerea mea, o adevărată analiză de risc a băncilor europene trebuie să se facă pe baza acestor instrumente. Doresc să vă întreb, pentru dumneavoastră prezintă mai multe riscuri o bancă din Italia, cum ar fi Intesa San Paolo, care în bugetul, în, în uh, activele sale, are cărei active sunt în mare majoritate credite acordate întreprinderilor, sau o bancă cum ar fi Deutsche Bank, care are în bilanțul său contabil uh, miliarde de euro în produse derivate. E vorba de 75 de mii de miliarde de euro. Este o estimare, pentru că, bineînțeles, nu se cunoaște suma exactă. Deci, după părerea mea, care reprezintă mai multe riscuri pentru dumneavoastră? Și, având în vedere intervențiile de stat, ajutoarele de stat care au fost acordate în timpul crizei, și anume Germania pentru a-și ajuta băncile în criză a plătit aproximativ 80 de miliarde de euro în perioada 2008-2012 pentru că băncile germane erau expuse din cauza acestor instrumente derivate, în timp ce, statul italian și-a recapitalizat băncile cu puține miliarde de euro, cifră mult mai mică. Iată încă o dovadă a faptului că problemele reale sunt instrumentele derivate, nu creditele acordate întreprinderilor. Și doresc să mai pun o întrebare legătură cu mesajul dat de PCE cu această analiză. Pe de o parte, Banca Centrală Europeană dorește să promoveze anumite manevre pentru a um, stimula bănțile private să dea mai multe credite întreprinderilor mici și mijlocii, deci pentru a încuraja creștere, dar cu această analiză, analiză Asset Quality Review dați mesajul uh, opus, pentru că pedepsiți băncile care au acordat credite IMM-urilor. Pentru mine acest lucru este absolut incoerent. Mulțumesc! I think uh, the, the risk-weighted assets uh, methodology uh, is correct. Eu cred că metodologia de valoare a riscurilor este corectă. Trebuie doar să ne asigurăm că pentru băncile care utilizează modele, există o metodă de validare a modelelor, una prudențială. Nu am putut uh, aborda acest uh, element în perioada scurtă de timp în care am realizat evaluarea, dar aceasta este una dintre prioritățile pentru 2015. Vrem să revizuim, să revalidăm modelele pe care băncile le utilizează pentru a ne asigura că acestea um, sunt o, o metodă de lucru uh, prudențială uh, pentru că ele sunt utilizate în uh, 18, în curând în 19 țări. Nu cred că derivatele sunt neapărat mai riscante decât instrumentele sau operațiunile mai tradiționale. Unele bănci au făcut pierderi mari din cauza derivatelor, dar și mai multe bănci au pierdut mult mai mulți bani pentru că și-au analizat uh, greșit, uh, uh, anali și-au făcut greșit analiza riscurilor, au gestionat greșit riscurile. Eu cred că toate riscurile, fie că e vorba de riscuri derivate sau tradiționale, trebuie să fie gestionate în mod adecvat, trebuie să fie reduse pe cât se poate și acest lucru este analizat de asemenea în această evaluare, pentru că uh, cel mai opac risc de piață și cel mai opac derivat, acest risc de nivel 3, așa se numește, level 3 risk, um, este cel mai opac pentru că nu există un preț pentru aceste instrumente, deci se utilizează modele pentru a le evalua valoarea și ele au fost utilizate în acest exercițiu. Deci cred că putem să fim destul de încrezători uh, în rezultate. Acestea fiind spuse, dacă va exista o interdicție de trading pe părțile, pe nișele de piață cele mai uh, riscante, printre măsurile structurale, aceasta nu e o problemă. Vom pune în aplicare prevederile din regulament. și limitele, sigur, se referă la nu a lăsa piața uh, și finanțarea pieței doar în mâinile uh, marilor corporații. Uh, pentru că marile corporații se așteaptă ca băncile să le furnizeze fonduri. Deci trebuie să ne asigurăm că există suficiente fonduri disponibile pentru finanțarea tuturor actorilor de pe piață. Mulțumesc! Acum domnul Bernard Monod. Bonjour, vous incarnez par votre carrière la régulation. Mulțumesc, doamna președinte. Dumneavoastră, de 15 ani de zile sunteți în domeniul acesta de supraveghere bancară pentru a preveni crize. Însă iată că nu ați anticipat criza mondială din 2008 Deși bilanțul acesta și rezultatul testelor de rezistență a subliniat faptul că există o insuficiență de fonduri pentru 25 de bănci din 130, uh, ceea ce subliniază că există și o uh, fragilitate a sistemului bancar privat, uh, după părerea mea, rezultatele acestui, acestor teste sunt eronate pentru că se referă la scenarii de test care nu sunt dinamice. Spre exemplu, o creștere subită a dobânzilor, o scădere a creșterii economice în anumite state membre, criza imobiliară și criza în țări emergente. Însă aceste scenarii sunt analizate cu o probabilitate de separare a riscurilor, ca și cum fiecare dintre aceste evenimente n-ar fi putut să apară uh, concomitent. Uh, mai mult decât atât, anumite elemente de risc pentru anumite state membre sunt lăsate deoparte expre. Și atunci, oare nu cumva aceste scenarii sunt prea optimiste? Pentru că uh, asistăm acum la o sporire a acestor patru riscuri concomitent și, după părerea dumneavoastră, acest lucru nu s-ar putea să ducă și la o reacție în lanț? Oare nu sunteți de părere că aceste teste de rezistență, de fapt, nu fac decât să condamne la inexistența uh, băncile care se ocupă cu împrumuturi pentru IMM-uri, pentru um, uh, cetățeni, în detrimentul acestora și în favoarea băncilor mari? Și întrebarea mea este următoarea ce se va întâmpla cu Banca di Siena, care este una dintre băncile cele mai vechi care a existat vreodată în Europa și care a fost sacrificată, mai ales într-o țară în care populația nu are prea multe economii. Mai mult decât atât, această bancă avea un nivel de capital insuficient pentru că uh, nu a împrumutat um, uh, agențiilor economice, ci, ci, economici, ci s-a mulțumit doar cu speculă. Mulțumesc! Regardons, euh, en ce qui concerne les, les... Ceea ce privește scenariile de risc Uh, nu uitați că aceste scenarii, de fapt, încearcă să combine aceste elemente, și anume o creștere a spreadurilor în ceea ce privește obligațiunile și cu o creștere a nivelului de risc, deteriorarea, riscului, uh, deteriorarea nivelului de creditare, mai ales în acele țări unde nu s-au operat toate reformele necesare și acolo unde nu există o rezolvare adecvată a neajunsurilor subliniate. Aceste riscuri sunt combinate în scenarii și așa cum am avut ocazia să spun deja, nu e neapărat un scenariu care vizează riscul sistemic ca atare, dar felul în care au fost imaginate aceste scenarii, e bine, s-au luat, în, luat în considerare acele riscuri care au părut cele mai probabile și care ar fi putut avea consecințele cele mai semnificative asupra băncilor europene. Uh, sincer să vă spun, nu sunt scenariile mele, ci sunt scenarii ce au fost uh, definite de către Consiliul de Risc Sistemic din zona euro, care cuprinde bănci uh, din uh, zona euro, din toate țările europene și e vorba de teste de rezistență în care mecanismul unic de supraveghere uh, are un rol preponderant. În orice caz, noi am preluat aceste scenarii și ni s-au părut a fi foarte bune. Acum, oare situația va fi mai grea pentru băncile de depozite decât pentru băncile care operează pe piețe? Nu cred. Nu cred. De altfel, cred că banca pe care dumneavoastră ați menționat-o, Adinaur, cu siguranță va găsi pe lângă acționarii săi fondurile necesare pentru a-și putea continua activitatea sa clasică de bancă în slujba economiei. Acum, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, spre exemplu, săptămâna trecută în Italia, pentru că a existat o decizie luată în instanță în ceea ce privește activitățile acestei bănci, observăm că tocmai activitatea pe care dumneavoastră o denunțați și anume implicarea în contracte derivate și erorile ce au fost comise în acest sens se află la originea problemelor cu care se confruntă această bancă. Deci, o, o întoarcere către activități mai clasice de finanțare APM, a întreprinderilor mici și mijlocii, va fi cu siguranță o soluție pentru ca această bancă să-și găsească profitabilitatea. EPP, Mr. Brian Hayes. Mulțumesc în numele PP, domnul Brian Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Iureaz, bun venit, doamnei, noi, în comisia noastră. În primul rând, vreau să o întreb Dânsa spune că băncile care au deficit de capital trebuie să prezinte până în 9 noiembrie către mecanismul unic de supraveghere planurile cu privire la ce vor face. Și ce comentarii va face uh, SSM-ul după prezentarea acestor planuri? Pentru că, sigur că, dat fiind principiul transparenței, vrem să știm ce se include în aceste planuri. Deci ce, ce fel de comentarii veți face după... Cum veți răspunde acestor planuri? În al doilea rând, în Irlanda S-au făcut mai multe teste de strâns în industria bancară decât în orice altă țară în ultimii ani. Una dintre băncile vizate, TSB, se numește momentul de față, are anumite deficite de capital, lăsând la o parte faptul că în primele șase luni acestui an au reușit să adune foarte mult capital. Da, în ceea ce privește TSB și alte bănci, considerați că rolul dumneavoastră este de a colabora cu băncile pentru a rezolva aceste probleme de moștenire, uh, anumite credite ipotecare, de exemplu, restante, care sunt în continuare în bilanț. Și puteți să discutați împreună cu băncile uh, și împreună cu Banca Centrală Europeană pentru a găsi o soluție uh, privind aceste, această moștenire nefastă. Uh, deci aș dori să știu cum anume se poate discuta rezolvarea acestei probleme împreună cu BCE. Și recent ați intervenit susținând uh, poziția Băncii Centrale Irlandeze, și anume că un minim de 20% de puneri este Uh, necesar pentru creditarea, pentru cumpărarea noi noi locuințe. A spus mai devreme că trebuie să recunoaștem dificultățile pe care le au țările care au trecut prin uh, dificultăți uh, economice. Oare nu s-ar trebui, n-ar trebui abordat aici nu ar trebui o abordare mai flexibilă pentru ca piața totuși să poată să se miște? În ceea ce privește planurile de recapitalizare pe care trebuie să le prezinte băncile până în 10 noiembrie, vom transmite un mesaj spunând că, bun, există un deficit de capital, deci ne așteptăm să uh, se obțină capital pentru a acoperi acest deficit și dacă uh, nu e vorba de capital uh, emis, uh, trebuie să fie o soluție simplă, nu soluții complicate. Și trebuie să respecte bun, profitabilitatea băncii. De exemplu, uh, dacă se cumpără capital de urgență cu un, o rată de dobândă foarte mare, sigur că acest lucru nu uh, este în concordanță cu profitabilitatea băncii. Dar așteptăm să vedem ce soluții vor găsi băncile, ce vor prezenta în planurile lor de consolidare a capitalului. În principiu, ne așteptăm la soluții uh, prin care banca să devină mai singură, mai, uh, să aibă puțin mai robustă și mai profitabilă. În ceea ce privește uh, banca irlandeză, TSP, da, într-adevăr are un deficit de capital, așa cum uh, s-a publicat în raportul nostru, dar sunt încrezătoare că se va găsi o soluție și cred că um, managementul uh, băncii tocmai caută o soluție adecvată. În ceea ce privește situația creditelor ipotecare, da, am fost întrebată dacă susțin măsurile luate de Banca Centrală a Irlandei, care cere un anumit uh, nivel de um, cofinanțare, practic, pentru uh, o ipotecă, de un anumit raport între credit și salariu, de exemplu, și am spus că susțin această abordare și eu am crescut într-o țară în care era absolut firesc să ai o ipotecă și cred că este mai puțin dureros pentru un potențial uh, împrumutător să nu poată să-și cumpere imediat uh, um, casa sau apartamentul decât să poată să-l cumpere și apoi să nu fie în stare să își îndeplinească angajamentele aferente acestei achiziții. Am văzut în uh, criza creditelor ipotecare din Statele Unite că foarte mulți oameni au rămas mai săraci după aceste achiziții decât înaintea lor. Deci creditarea trebuie să fie una prudentă. Pentru că dacă nu, se erodează uh, sănătatea sistemului bancar și se creează dificultăți foarte grave pentru familiile care nu pot să-și plătească datoriile. Mulțumesc! Următorul vorbitor, Iacob von Feizecker de la grupul SGD. Mulțumesc, doamnă. Noi tocmai ați încheiat un exercițiu extraordinar de complex și Aș vrea totuși să sondez puțin uh, măsura în care am obținut ceea ce ne doream cu acest exercițiu. Acum nu mult uh, timp uh, s-a pregătit un tabel uitându-ne la creditarea după criză. Și uh, o, un sector uh, vizat era cel financiar și se face o comparație între Uniunea Europeană și Statele Unite. Și ne-a surprins faptul că înainte de criză Uh, creditarea era undeva la 20% din PIB pe ambele maluri ale Atlanticului. În Statele Unite a, crezut, a scăzut cu uh, 40-50 puncte procentuale din PIB și în Europa cu aproximativ 5 puncte procentuale, dacă mi-aduc aminte datele din tabel. Și uh, mie mi se pare surprinzătoare această situație și nu se va schimba foarte mult uh, cu recapitalizarea care va avea loc în urma acestui exercițiu, mă întreb de ce aceste teste de rezistență au fost încheiate cu succes, fără obstacole majore, cu toate că nu ne, că au fost unele probleme unde s-au găsit deficiente, într-un mediu în care nu a scăzut creditar. Și vreau să întreb trei lucruri. În primul rând, scenariul de deflație. FMI spune că probabilitatea unei deflații în zona euro este la undeva la 30%. Și poate că ar fi bine atunci ca acest risc să fie inclus într-un viitor exercițiu, atunci când analizați bilanțurile contabile și mă întreb care ar fi abordarea BCE pe acest front după ce începe supravegherea. În al doilea rând, S-a menționat, uh, într-un fel, uh, dependența excesivă de modele de risc. Există, într-adevăr, un risc al modelelor, după cum știți uh, foarte bine, și dacă te bazezi doar pe modele, poți să riști să greșești foarte mult. Și în raportul dumneavoastră, 17 dintre cele 130 de bănci uh, Uh, nu îndeplinesc uh, criteriul de uh, creditare de 3% din baze 3, inclusiv o bancă destul de mare din țara mea și mă întreb ce veți face pentru a aborda problema riscului prezentat de modele și ce veți face pentru a lua în considerare rata de creditare. Și în al treilea rând, așa cum a spus colegul meu, domnul Toirer, există o problemă cheie Uh, referitoare la uh, scenariul uh, unor scenarii de urgență um, pe care, care să fie asemănătoare cu ce s-a întâmplat în criză și mă întreb um, ce fel de um, gânduri aveți uh, referitor la acest lucru. Uh, sigur că trebuie să vizăm uh, riscurile și pericolele cele mai pertinente pentru sectorul financiar. La începutul acestui an, sfârșitul 2013, am analizat aceste riscuri. Deci, în momentul de față, scenariul de deflație nu a fost considerat, considerat ca fiind un uh, scenariu credibil. Însă, scenariile negative reflectă materializarea anumitor impacturi negative asupra ratei inflației, o altă consecință pentru mai multe țări, uh, rata inflației scade sub uh, zero uh, în uh, orizontul acoperit de testele de rezistență. Deci de ce acest scenariu negativ nu uh, include și un mediu deflaționar? El include presiunile deflaționiste în majoritatea statelor europene. Deci, într-adevăr, nu este un, renda, un scenariu deflaționar, însă prezintă unele caracteristici ale unui astfel de scenariu. În ceea ce privește uh, activele ponderate cu rata riscului, cu siguranță la începutul lui 2015 uh, vom uh, analiza toate, toate modelele băncilor de zona euro pentru a ne asigura că acestea au uh, active care să fie uh, riguros ponderate cu rata de risc și validarea se face într-o manieră consecventă. Dar, în momentul de față, avem uh, o bază solidă a uh, evaluării calității activelor, pentru că am analizat uh, lucrurile și am uh, văzut care este situația creditorilor și am utilizat proiecții pentru a deteriora calitatea portofoliilor uh, echivalente și a activelor echivalente. Deci avem deja, am făcut deja um, cât de mult se putea face, poate chiar mai mult, în această analiză. În ceea ce privește scenariul de vânzare de active în caz de urgență, se poate că această perioadă a, a trecut pentru băncile europene, pentru că după criză a avut loc o astfel de vânzare de active, um, dar în momentul de față ce nu s-a vândut e probabil greu de vândut și deci uh, trebuie să fie ținut până la maturitate cu niște provizioane serioase. Mulțumesc, spune președintele, rog pe colegi să respecte timpul alocat pentru că avem cinci întrebări și uh, nu putem să ne întindem foarte mult. Urmează Alain Lamassur pentru PP. Président, je voudrais vous féliciter, madame, pour le... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit, doamnă, pentru tot ceea ce ați făcut. Întrebarea mea nu se referă la rezultatul acestui exercițiu, ci la arhitectura globală a sistemului de supraveghere, mai ales în urma întrebării puse de colegul Gigold. Nevoia unei supravegheri bancare unice a fost înțeleasă de Parlamentul European chiar înainte să înțeleagă același lucru și Consiliul de Ministri și Autoritatea Bancară Europeană a fost concepută și creată tocmai în, uh, din această optică, dar Consiliul a redus continuu mijloacele umane și financiare ale Autorității Bancare Europene și a reinventat, practic, supravegherea unică uh, bazându-se pe Banca Centrală Europeană și vi s-a, uh, vi s-a dat această responsabilitate. Există Consiliul riscurilor sistemice și nu aveți uh, niciun cuvânt de spus atunci când uh, Consiliul uh, concepe scenarii de risc sau de catastrofă. Există Autoritatea Bancară Europeană, există mecanismul unic de supraveghere pe care îl um, gestionați și apoi avem autoritățile naționale. Această organizare nu riscă să fie foarte complexă, să implice dubloane inclusiv cu autoritățile naționale și nu costă oare mult să se recruteze personalul de calitate necesar, având în vedere nivelul remunerațiilor practicate în băncile controlate și, în ciuda uh, statutului autonom al mecanismului unic de supraveghere, nu există riscul uh, la un moment dat, un risc de conflict nu neapărat de interese, ci de preocupări cu Banca Centrală Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule deputat. Adevărul este că în Consiliul de Risc Sistemic avem un cuvânt de spus, suntem reprezentați, dar având în vedere că putea să există un conflict de interese, am fost poate oarecum mai pasivi acolo, dar suntem membri a acestui uh, Consiliu de Risc Sistemic, uh, ca și mulți alții, deci nu noi puteam singuri să influențăm decisiv ceva. În ceea ce privește repartizarea rolurilor între um, Agenția Bancară Europeană și Mecanismul Unic de Supraveghere, lucrurile sunt foarte clare. Autoritatea Bancară Europeană se concentrează pe reglementare, pe uh, standarde de tehnice, pe Um, single Rule Book, deci uh, uh, îndreptarul unic uh, cu toate regulile pe care îl aplicăm în cadrul tuturor procedurilor din mecanismul unic de supraveghere. Deci nu există suprapuneri cu Agenția Bancară Europeană, nu există dificultăți. Apoi, Mecanismul unic de supraveghere este creat cu personalul de la BCE pentru supravegherea băncilor, pentru cele mai importante, Deutsche Bank, Santander sau BNP. Avem până la 9 persoane în fiecare echipă, dar restul uh, supravegherii se face de autoritățile naționale din țara băncii, dar și autorități naționale Um, pe teritoriul, uh, din țările pe teritoriul cărora există agenții sau filiale ale acestor bănci. Și aici cooperarea um, este foarte bună, este interesul nostru a tuturor ca ea să fie foarte bună, pentru că astfel beneficiem de cei mai bine de la fiecare, adică de experiența organismelor uh, naționale de supraveghere care transmite informații băncii centrale europene și apoi avem supervisory board-ul și cred că o oarecare distanță, cred că e bună, e, e bine faptul că este implicat un organism european independent în ceea ce privește faptul că remunerațiile celor de la supraveghere nu sunt aceleași ca cele din bănci, mi se pare normal pentru că suntem funcționari. Acest lucru nu a creat dificultăți majore. Pentru că, cel puțin în cadrul mecanismului unic de supraveghere, avem cu toții sentimentul că contribuim la un fenomen istoric și o serie de persoane din sectorul privat au renunțat la remunerații mai importante în sectorul privat pentru a face parte din acest uh, eveniment istoric, crearea acestui uh, um, sistem de supraveghere la nivel european. Probabil nu îi vom păstra acești oameni până la sfârșitul carierei lor, dar e un lucru bun faptul că avem personal nou care ne vine din exterior. Acum, mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Fernandez Alvarez de la S&D. Gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă președinte. Aș avea două întrebări de formulat. Prima se referă la testele de rezistență și rezultatele de săptămâna trecută. Așa cum spunea colegul meu Iacob, scenarul de lipsă de deflație, scenarul așa cum a fost el pregătit, poate nu e chiar așa de realist față de ceea ce avem în realitate. Și o a doua întrebare. Comitetul dumneavoastră de supraveghere va prezenta rezultatele unor astfel de teste în mod periodic pe viitor, în așa fel încât să puteți integra și niște scenarii mai realiste. Și, pe de altă parte, au ieșit în presă anumite declarații referitor la mecanismul uh, unic de supraveghere și care se, se spunea despre el că va duce la un proces de europeanizare și că vom avea o armonizare a regulilor pentru a construi niște bănci cu adevărat europene. Și într-un fel sau altul, asta ar însemna că nu vom mai putea avea modelul filialelor, care de, în anumite cazuri a funcționat foarte bine și că în multe cazuri a reprezentat chiar și un element de stabilizare, de depășire a crizei. Cu toții suntem de acord cu ideea de a avea o piață bancară europeană în adevăratul sens al cuvântului, însă nu cred că putem face acest lucru dacă nu avem un adevărat fond de rezoluție european care să fie foarte bine dotat uh, și să avem un sistem de depozite uh, a economiilor care să fie uh, comun. Um, lucru care, vă amintesc, fusese deja fixat în momentul în care am lansat moneda euro. Thank You, uh, indeed, uh, the... Da, într-adevăr, nu a existat un test de rezistență pentru uh, un scenariu de deflație, aș vrea să subliniez de asemenea faptul că există un anumit număr de posibile amenințări față de băncile europene care au fost testate și față de care cerem să existe o recapitalizare. Uh, riscuri care nu se vor și materializa. Deci, trebuie să avem o o, o, o privire de ansamblu, aș spune, exhaustivă, holistică față de această situație. Apoi, testele de rezistență sunt un instrument pentru Consiliul, Comitetul de, Surve- de Supraveghere și vom încerca să facem acest lucru cel puțin o dată pe an. Însă asta nu înseamnă că acest vom, vom face o, un astfel de exercițiu global, o evaluare globală de fiecare dată cu o publicare a rezultatelor. Nu. Va trebui să vedem exact cum vom hotărâ că vom organiza, cum anume vom organiza aceste teste pe uh, viitor. E clar că acest lucru face parte din competențele Comitetului de Supraveghere și vom face propuneri în acest sens către Comitetul Director. Acum, o întrebare pe care mi-ați adresat-o și anume dacă ar fi o problemă faptul că nu avem deja o implementare a directivei referitoare referitoare la mecanismul de rezoluție, mecanismul unic de rezoluție și să avem un astfel de fond la nivel european. A, ideal ar fi fost să avem totul în același timp, însă eu sunt de părere că nu e o problemă chiar așa de mare să ne așteptăm ca băncile să fie în măsură să facă față uh, solicitărilor de capital de pe piață să uh, recapitalizeze în cazul în care acest lucru este necesar, pentru că dacă nu, atunci vom avea un angajament din partea ECOFIN, din partea Consiliului European, de a lua o decizie în ceea ce privește o susținere la nivel public. Însă, eu, însă atunci există și un alt nivel de responsabilitate despre felul în care sunt utilizați banii publici. Însă aplicarea directivei referitoare la mecanismul unic de rezoluție care va începe să fie aplicată anul viitor va reprezenta deja și un element de prudență pentru a ști exact care sunt criteriile ce se aplică Uh, nici nu știu dacă există vreo situație în care să fie necesar să avem o recapitalizare preventivă, o recapitalizare uh, uh, în care se s-ar putea ca o bancă să se adreseze autorității de rezoluție, spre exemplu în 2015, dacă e imediat după intrarea în vigoare a autorității europene în acest domeniu, eu am încredere că până la urmă băncile vor reuși să găsească o soluție la nivel de finanțare uh, privată pentru a face față acestor uh, situații. Georgios Fritsos, PPP. Mulțumesc. Urmează Georgios Fritsos de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu Eh, activitățile bancare din umbră. Mă întreb dacă nu încercăm, eh, cu cât încercăm noi să reglementăm mai mult eh, sectorul bancar, cu atât mai mult acest sistem bancar fantomă sau paralel se dezvoltă. Și asta pe seama sectorului bancar tradițional. Deci aș dori să știu care este părerea dumneavoastră ca expert în legătură cu faptul că noi, pe de o parte, încercăm să reducem riscul sistemic, dar prin uh, opțiunile noastre, poate, de fapt, creăm mai multe riscuri sistemice. Care este părerea dumneavoastră? Well, uh, indeed, the more... Uh, Într-adevăr, cu cât reglementarea sistemului bancar este mai riguroasă, cu atât este mai atractiv această activitate bancară paralelă, fantomă sau în umbră. De aceea sprijinim măsurile propuse de Comisia Europeană pentru a monitoriza dezvoltarea riscului uh, în uh, aceste activități bancare paralele. Este și preocuparea noastră și a uh, Consiliul Financiar de Stabilitate la nivel internațional și deci cred că trebuie să urmărim cu foarte mult interes ce se întâmplă în acest sistem bancar fantomă. Și Comitetul de la Basel a explicat faptul că o supraveghere indirectă a uh, Uh, acestor tranzacții paralele este posibil, de exemplu, pentru fondurile speculative. Aceste instituții folosesc sistemul bancar pentru a obține finanțare, pentru a obține servicii bancare, deci indirect, monitorizând uh, cu atenție ce fac băncile, în colaborare cu aceste identități din umbră sau paralele, reușim să controlăm nivelul riscurilor. Acest lucru s-a întâmplat uh, între uh, problema, problemele din sistemul bancar american și începutul crizei în 2008, uh, um, chiar dacă atunci nu au fost probleme direct legate de uh, fondurile speculative. Are cuvântul acum domnul Costas Mavrides. Mulțumesc, doamnă Nui. Uh, este o plăcere să o vedem din nou aici. Am trei observații scurte. Mai întâi aș dori să repetați și să mai dați clarificări în legătură cu ceea ce ați spus despre sistemul bancar din Cipru. 2. Um, în urma și răspuns de colegul Fernandez, am o întrebare. Într-un interviu publicat ieri, vi s-a pus o întrebare în legătură cu scheletele din foile de bilanț ale băncilor și răspunsul dumneavoastră a fost foarte clar, nu. Și se observă că anumite bănci au uh, credite neperformante de până la 40% Uh, cum țineți cont de acestea în testele dumneavoastră de stres? Întrebarea mea apoi este, dacă eu iau un credit aici la Bruxelles pentru același lucru, mi se cere o dobândă de 2%. Același credit în Cipru mă va costa cel puțin de trei ori mai mult. Care e problema? E o problemă de țară, de bancă? o chestiune de arbitraj, de reglementare sau ce? Testul de stres în Cipru a început într-o situație din 2013 care deja în sine era destul de dificilă și cu un nivel de stres destul de ridicat. În general, când facem teste de stres, anumiți actori ne spun că nu e anul cel mai bun să facem așa ceva. Nu e întotdeauna adevărat. Dar a fost adevărat în cadrul Ciprului. Acestea fiind spuse, băncile din Cipru aveau anumite probleme care sunt rezolvate sau au fost deja rezolvate și este un lucru bun, după părerea mea. Pentru, și astfel se reobține încrederea. Pentru că e un lucru bun să particip la aceste teste de stres mai mari cu o metodologie unică pentru toate băncile. La întrebarea privind uh, scheletele din dulapurile unor bănci, adică dacă există anumite lucruri ascunse încă după uh, valoarea calității activelor. Noi nu am testat toate riscurile din cadrul băncilor, dar pentru riscurile pe care le-am testat, riscul de credit, riscul uh, de piață, pentru active mai puțin transparente, evaluate pe baza unor modele, cred că am uh, fost foarte riguroși și uh, eu cred în acest rezultat. Anumite riscuri nu au fost testate, nu a fost posibil acest lucru, de exemplu riscul juridic sau uh, riscul legat de pasive pentru anumite bănci. Aceste riscuri nu le-am testat și nu putem să o facem. În ceea ce privește expunerile neperformante, în uh, țări care au avut situații economice dificile, acestea au niveluri ridicate de expuneri neperformante. Și pentru a le acoperi pe acestea, au trebuit să fac o serie de lucruri, să aplice anumite prevederi la nivel uh, general sau specific. De aceea nu mai sunt schelete în dulap, pentru că sunt lucruri cunoscute în urma acestei evaluări a calității activelor. Dar acestea fiind spuse, pentru a fi viabile pe termen mai lung, băncile trebuie să revină la o situație de profitabilitate, trebuie să fie profitabile. Aceasta este provocarea în următoarele luni și în următorii ani. Faptul că există diferențe mari între rata dobânzii pentru credite similare în uh, diferite țări în cadrul uh, care fac parte din mecanismul unii de supraveghere. Aceasta este o confesență a prețurilor actuale și a politicii monetare a Băncii Centrale Europene și uh, exercițiului de evaluare completă care a oferit pieții multe informații care trebuie să fie utile pentru a reduce aceste diferențe mari între rata dobânzilor. Dar acest lucru depinde și de reformele care vor fi făcute în țările care au nevoie de reforme, depinde de succesul programelor și planelor, planurilor care au fost adoptate. Noi vom, ne vom face treaba, dar nu suntem singurii care avem anumite lucruri de făcut. Mulțumesc, are cuvântul Eva Paunova. Noi, um, the banking... Mulțumesc, doamna Neoi. Sistemul bancar în țara mea, în Bulgaria, fie criza financiară a fost foarte scăzută, fie uh, a fost un sistem bancar foarte rezistent, cu suficientă capitalizare, însă a afectat totuși uh, cea, institu, instituția bancară, cea de-a patra ca importanță uh, imediat după finalul anilor 90. A existat o criză care a afectat această instituție. Vreau să vă prezint contextul în așa fel încât să înțelegeți bine care e întrebarea mea. guvernatorul Băncii Centrale în Bulgaria a hotărât să placeze această bancă sub supraveghere din cauza riscului de faliment și a suspendat toate obligațiile acestei bănci și a uh, permis și accesul la anumite depozite, dar cu garanții. Apoi s-a lansat o procedură de încălcare împotriva Bulgariei din partea Comisiei Europene pentru că nu a implementat în mod corect această directivă. Recent, acum 10 zile, uh, s-a publicat rezultatele unui studiu care a fost uh, de, s-a derulat în ultimele trei luni referitor la băncile din Bulgaria și care a arătat că există un deficit de capital de un pic peste 2 miliarde de euro, cu doar 13% de uh, împrumuturi care sunt în mod corect garantate de active colaterale. Și atunci, uh, care este părerea dumneavoastră a Comitetului de Supraveghere față de această situație din Bulgaria și dacă vi se pare că atitudinea liderilor politici a fost una coerentă, având în vedere că uh, intrarea în vigoare a acestei uh, directive este prevăzută pentru iulie 2015. Ideea este că trebuie să existe discuții și negocieri despre pașii, de, despre procedura ce trebuie aplicată și care sunt pașii ce trebuie urmați în astfel de situații. Raportul trimestrial, cel de-al treilea raport trimestrial, a subliniat prin rezultatele sale faptul că e nevoie de negocieri bilaterale și de atunci au început, uh, au fost angajate astfel de negocieri. Și atunci întrebarea mea este, sunteți de curent cu situația din Bulgaria? Monitorizați felul în care aceasta evoluează? Au existat într-adevăr niște ședințe bilaterale și în ce etapă se află discuțiile? Am în vedere că uh, stabilirea unei cooperări consolidate uh, necesită anumite modificări de natură legislativă și au existat și anumite uh, rumori, uh, zvonuri, uh, precum că s-ar face apel la o susținere cu, mm, publică, cu bani publici pentru aceste bănci. Acum aș dori să știu dacă nu există uh, și alte elemente ale Uniunii, ale Uniunii Bancare Europene care încă nu sunt corect implementate. Da, suntem informați despre situația sistemului bancar din Bulgaria. În ceea ce privește o eventuală situație de opt-in. Nu mai sunt și alți pași care trebuie să fie făcuți pentru a se alătura acestui mecanism unic de supraveghere pentru o țară care nu utilizează moneda euro ca și monedă. Uh, prima etapă e să înaintez o solicitare către Banca Centrală Europeană cu cel puțin câte 5 luni înainte de uh, momentul în care uh, țara respectivă dorește să participe la acest mecanism. Din câte știu, nu a existat o astfel de solicitare din partea Bulgariei până în prezent. Evident, noi suntem gata să cooperăm și uh, suntem gata să o facem chiar și înainte de a primi o solicitare oficială. Suntem gata să răspundem la eventuale întrebări pe care colegii din Bulgaria ar putea, le-ar putea avea, uh, eventual solicitări de asistență. Nu sunt la curent cu existența vreunei astfel de solicitări oficiale până în prezent. Însă asta nu înseamnă că acest lucru nu, se, nu există și discuții între uh, omologii noștri și cei din uh, Bulgaria, pentru că știu că există anumite uh, întâlniri la nivel internațional și dacă există astfel de întâlniri, e clar că acestea se derulează la nivel informal. Mulțumesc și ultimul nostru vorbitor este doamna Annelies Dotz. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Aș dori să vă întreb, având în vedere diferitele uh, provocări uh, cu care vă confruntați și anume aceste teste de rezistență, analiza, examen, examinarea globală, aș vrea să mă refer foarte pe scurt, și acest lucru a fost deja menționat până în, în prezent, evaluarea calității activelor a implicat anumite bănci ca un exercițiu activ și Știm că există anumite probleme cu anumite împrumuturi și aș vrea să știu dacă acestea au fost evaluate în acest exercițiu. În al doilea rând, într-o lume perfectă, oare un, o astfel de evaluare a calității activelor oare nu ar fi trebuit să fie făcută înainte de testele de rezistență? Acum noi știm că acestea s-au derulat în paralel, ceea ce înseamnă că testele de rezistență nu, ar, nu au putut beneficia de informația obținută în urma evaluării calității activelor. Și apoi, știm că există anumite reguli în ceea ce privește directiva referitoare la abuzul pe piață și e clar că uh, au, trebuit o de, uh, au trebuit să fie dezvăluite anumite informații și pentru asta era nevoie de un mandat din partea băncilor, din partea investitorilor, acționarilor. Și atunci aș dori să știu care este nivelul discreționar al Băncii Centrale Europene în ceea ce privește aceste informații dezvăluite și uh, care, care era natura lor. Uh, Acum, toate aceste trei elemente au un rol important în ceea ce privește eficiența întregului proces. Acum aș vrea să vă întreb, sunteți dumneavoastră convinsă că metoda de lucru aleasă va duce la niște rezultate solide? Evident, e clar că nu puteți analiza fiecare risc în parte, însă aveți senzația că, într-adevăr, scenariile de risc evocate au fost suficient de uh, au acoperit suficient de multe domenii pentru a fi credibile. Da, după cum v-am spus, noi am analizat pentru fiecare bancă o anumită parte din foaia de bilanț. Un procent aș spune că ar ajunge până la 60%, ceea ce e un prag destul de semnificativ în cadrul uh, evaluării calității activelor. Am organizat diferite secvențe pentru această evaluare. Și, am, uh, și această evaluare a reprezentat punctul de plecare pentru testele de rezistență. Și, într-adevăr, da, a fost destul de greu să încercăm să ne coordonăm eforturile pentru că avem uh, echipe destul de reduse, aveam echipe destul de reduse, mai ales în cadrul BCE, pentru a putea construi modelul potrivit uh, dar am început cu aceste teste uh, de jos în sus, cu cifrele furnizate de bănci, apoi am cerut anumite garanții de calitate și am adăugat aceste informații, pentru că acestea pot avea consecințe, puteau avea consecințe asupra uh, evaluării calității activelor. Apoi, acestea nu s-au uh, adăugat pur și simplu, ci plecând de la, de la rezultatele obținute, am modificat anumiți parametri pe anumite niveluri, am luat anumite decizii referitor la anumite segmente pe care nu le analizasem îndeaproape, tocmai pentru a avea această evaluare a calității activelor. Și cred că, într-adevăr, am făcut o muncă foarte bună în acest uh, exercițiu comun de analiză. Acum, gândiți-vă că pe anumite bănci, pentru anumite bănci, rezultatele și consecințele acestei evaluări a calității activelor au fost uh, foarte importante Uh, cu repercursiuni și e clar că vom avea posibilitatea să o luăm de la capăt peste câteva luni cu anumite inspecții uh, la fața locului pentru a verifica uh, procentele restante și anume acele 40% pentru a vedea cum anume acestea se integrează în întreaga evaluare. Mai devreme sau mai târziu vom face și acest lucru, însă noi am încercat inițial să ne concentrăm pe acele grupuri bancare care uh, uh, sunt deosebit de importante și pentru care evaluarea calității activilor reprezintă un element deosebit de important și de uh, necesar. Și, în mod sincer, sunt destul de încrezătoare în faptul că am făcut o muncă bună a fost greu de realizat, au existat momente când am dezbătut această metodologie în lung și în lat și până la urmă am fost optimiști în ideea de a găsi metodologia cea mai bună cu putință. Colegii mei au făcut o muncă extraordinară în acest sens. Acum, în ceea ce privește directiva pentru prevenirea abuzurilor pe piață, nu e total diferit față de ceea ce se întâmplă în momentul în care se organizează inspecții spontan uh, la fața locului. Există diferite etape în uh, evaluarea calității activelor. Mai întâi avem o revizuire a, a, a, a registrelor contabile pentru a vedea dacă acolo există neajunsuri sau erori sau greșeli de contabilitate pentru că dacă nu sunt, uh, dacă contabilitatea nu este bine uh, și corect uh, ținută, atunci e clar că sunt probleme, pot apărea probleme serioase. Apoi, o a doua etapă se referă la, la uh, regulile prudențiale. Tot ceea ce am utilizat în, în, ca și model de analiză. Deci, aceste prevederi prudențiale ne permit oarecare marjă de manevră, oarecare flexibilitate. Sunt informații care pot în parte să fie dezvăluite pieței și acolo avem o marjă de manevră pentru a decide care sunt informațiile ce trebuie publicate și care nu. Și mai există și un alt element și anume testele de rezistență și nevoia de a face față unei eventuale deteriorări economice. Aici e pur și simplu un exercițiu prudențial, nu e viața reală, ci sunt doar prevederi. Uh, ideea fiind să informăm piața. Însă și aici avem suficientă marjă de manovră, chiar mai mult manevră, mai multă decât în etapa a doua. Și întregul proces a fost astfel construit încât, în momentul în care băncile primesc primele rezultate, de fapt primeau blocuri de rezultate blocuri de rezultate temporare până când întregul proces de evaluare a calității activelor a fost definitivat. Și Până la urmă, băncile sunt cele care trebuie să, să vadă dacă doresc să informeze băncile sau, uh, piața sau nu despre aceste rezultate. Noi nu ne putem obliga, ci ține de răspunderile managerilor de bancă. Noi suntem de părere că ei trebuie să o facă și sunt oricum încrezătoare în faptul că uh, e, trebuie ceva făcut foarte concret în ceea ce privește directiva preveni, referitoare la prevenirea abuzurilor de piață. Relevant uh, ordinary public hearing. Mulțumim pentru toate comentariile pertinente și pentru toate informațiile oferite în această audiere publică. Apreciem foarte mult activitatea desfășurată de dumneavoastră și vă dorim mult uh, succes uh, atunci când uh, vă veți începe mandatul foarte serios mâine. Vă mulțumim de asemenea pentru deschiderea și pentru onestitate atunci când ați recunoscut că mai sunt multe de făcut. Vom monitoriza cu atenție acest proces și încă o dată mult succes pentru sarcinile de supraveghere pe care vi le veți asuma început de începând de mâine, vom avea o audiere, următoarea audiere, în prima jumătate a lui 2015. Vă mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Okay, now we can move to the next point. Uh, we have uh... Putem să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume o dezbatere pe un dosar de consultare. Dragi colegi, spune domnul președinte, pătând cu ciocanelul în masă, urmează punctul următor, consultarea Parlamentului privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană. Raportorul este președintele, așadar am să îmi dau cuvântul mie însumi și am să încerc să vă ofer o prezentare succintă, pentru că deja am prezentat amendamentele, amendamentele pe care le propun la propunerea care a fost uh, depusă de BCE, o recomandare de a modifica regulamentul existent uh, privitor la colectarea datelor statistice ale BCE, luând în considerare noua sarcină de, noile sarcini de supraveghere ale BCE în cadrul sistemului, um, uh, în cadrul um, mecanismul unic de supraveghere, știm că trebuie să se adopte foarte repede pentru că de mâine trebuie să-și asume sarcini de supraveghere. Um, se cere, deci, uh, utilizarea, posibilitatea de a utiliza uh, informațiile statistice, așa cum o fac băncile centrale în uh, derularea activității de supraveghere. De asemenea, BCE ar putea să transmită informații statistice în cadrul sistemului european al băncilor centrale, uh, și către autoritățile și organismele statelor membre care sunt responsabile de supravegherea instituțiilor financiare și, de asemenea, mecanismul european de stabilitate. Și eu am doar două amendamente în uh, uh proiectul meu de raport. Primul restrânge noile prerogative de a transmite date confidențiale la BCE și nu la membrii Sistemului European al Băncilor Centrale, uh, și de-al doilea amendament introduce cererea ca autoritățile sau organismele care primesc informații confidențiale de la PCE să ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că sunt protejate aceste informații confidențiale am uh, modificat uh, acest amendament uh, pentru a lua în considerare faptul că mm, mecanismul european de stabilitate este un organism interguvernamental. Trebuie să ne asigurăm, deci, că informațiile transmise către acest organism sunt protejate. Am primit 19 amendamente. Majoritatea trebuie privite ca dorind să extindă scopul consultării nu doar la îmbunătățirea, modificarea regulamentului, dar modificarea regulamentului în sine. Majoritatea amendamentelor au acest obiectiv. Deci vreau să întreb Comisia dacă este de acord să mergem pe acest drum. Și eu foarte pe scurt am să comentez câteva dintre aceste amendamente. Uh, și în majoritatea e nevoie de explicații din partea din partea uh, persoanei care a depus. În ceea ce privește amendamentele 5, 6 și 8 depuse de domnul Bals, la amendamentul 5 dorește să se includă faptul că se ține seama de dispoziții aplicabile din legislația Uniunii privind acoperirea de piață și domeniul de aplicare al colectării de date. Aici v-aș ruga să-mi explicați de ce considerați că este nevoie de această adăugire la text. De asemenea, vreau să vă întreb și la amendamentul 6, deci, la ce vă referiți când spuneți canalul de raportare? Deci, mie nu mi-e foarte clar. Și la amendamentul 8 sunt într totul de acord cu propunerea dumneavoastră. Cred că este util să facem trimitere aici la principiul proporționalității. În ceea ce privește amendamentele depuse de domnul Fernandez, Acestea sunt amendamentele care doresc mai degrabă să extindă um, can, uh, exercițiul nostru de consultare și amploarea acestuia. Decizia, deci trebuie să, de, să luăm decizia dacă vrem să mergem în această direcție și dacă sunteți de acord că vrem să mergem în această direcție, atunci uh, Comentariile mele sunt următoarele. La amendamentul 4, cred că ideea de a publica toate scutirile anumitor clase de agenți de raportare poate să fie acceptată. La amendamentul 7 am uh, îndoiel și vă rog să clarificați uh, Uh, această cerere de a organiza ateliere de informare și formare. Amendamentul 9 poate fi acceptat. Amendamentul 10 este mai uh, pune probleme, dar în principiu n-am nimic uh, împotriva includerii datelor, includerii datelor brute. La amendamentul 11 cred că posibilitatea de a realiza analize statistice comparative este deja implicită în prerogativele BCE, deci mă întreb dacă este necesar un astfel de amendament. Sunt mai precaut în ceea ce privește amendamentul 12, publicarea uh, rapoartelor um, de încăl- în toate cazurile de încălcare a dispozițiilor, e, aici deci, o chestiune delicată. Amendamentele 13 și 14, din punctul meu de vedere, nu sunt necesare, pentru că uh, manipularea și falsificarea datelor este acoperită prin conceptul de incorrect și definiția a ce înseamnă incorrect. Și da, cred că putem să creștem amendamentele așa cum se sugerează în amendamentele 15, 16 și 17 și cred că nu este introducerea unui mecanism de a um, actualizare, cum se spune în, amendament, în amendamentul 20, nu intră uh, în uh, domeniul de aplicare, nu este acoperit de temeiul juridic. Și mai este un element care nu își găsește locul în acest uh, regulament. Uh, Acestea sunt comentariile mele. Sunt uh, deschis dacă aveți explicații și sunt deschis să vă includ, să, să discutăm pentru a găsi amendamente de compromis. Mulțumesc, domnul Balz. În primul rând, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă la acest raport și eu vreau să vorbesc foarte scurt. Consider că informațiile confidențiale trebuie să rămână confidențiale și de aceea susțin uh, amendamentele raportorului așa cum ele au fost prezentate. Cu toate acestea, doresc încă o dată să vă prezint îndoiala mea cu privire la confidențialitatea informațiilor. Așa cum am spus și la prima dezbatere, proporționalitatea pe care ați menționat-o și dumneavoastră este un subiect foarte important. Din punctul meu de vedere, trebuie să se asigure faptul că uh, dacă ne gândim mai ales la mm, IMM-uri, uh, agenții economici uh, să nu aibă o sacină împovărătoare de transmiterea informațiilor. Și de aceea am depus amendamentele 5 și 6 Uh, obligația de raportare trebuie să fie una firească și uh, nu cred că uh, prevederile existente în materie de raportare și canale de raportare trebuie să fie acum modificate de către BCE. și eu sunt oarecum precaut când vorbim despre creșterea sancțiunilor. mi se pare că pur și simplu se pune încă un zero la aceste sume și cred că ar trebui să fim foarte precauți aici. Acestea au fost observațiile mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru ECR, vă rog. Okay. Nu am multe de adăugat la ceea ce ați spus deja. După cum am spus și la primul schimb de opinii, eu cred că toate autoritățile de supraveghere trebuie să folosească cele mai date de cea mai bună calitate, pentru că astfel supravegherea este de mai bună calitate. Sunt de acord cu domnul președinte că, într-adevăr, domeniul de aplicare trebuie extins. Unele amendamente uh, ar necesita uh, o analiză suplimentară și cred că trebuie să ne uh, să ne limităm aici la mecanismul unic de supraveghere și după raportul pe care am, la raportul pe care vom discuta după aceea, unde eu sunt raportoare, vreau să rog pe domnul Fernandez cu amendamentul 19. Um, e bine, acesta uh, are legătură și cu raportul meu și uh, eu nu vreau ca amenziile să meargă într-o direcție la un raport și în altă direcție la alt raport. Deci trebuie să avem o abordare coerentă între acest raport și raportul următor la care sunt eu raportoar. Mulțumesc! Într-adevăr, așa este. Și acum în, în numele ALDE, Cora van Neufenhausen. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu pot să fiu succintă prioritățile, sigur, sunt asigurarea confidențialității și a proporționalității. Și noi vrem să evităm uh, uh, cerințe și poveri uh, suplimentare pentru agenții economici, în același timp uh, proporționalitate cu, la nivelul sancțiunilor. Suntem de acord că este foarte important și vom susține amendamentele care doresc să consolideze confidențialitatea și siguranța datelor care vor fi furnizate. În ceea ce privește proporționalitatea, e important să ne asigurăm că noile cerințe sunt proporționale și să evităm uh, împovărarea suplimentară și inutilă a agenților economici. Deci susținem amendamentele care acoperă acest lucru. Și în ceea ce privește sancțiunile. Sancțiunile pentru nefurnizarea de date corect trebuie să fie simple, ușor de aplicat, eficace și nu excesive. Deci, o uh, creștere atât de mare a sancțiunilor mi se pare excesivă și crearea unui sistem diferențiat de sancțiuni uh, este mult prea complicat și nu vedem valoarea adăugată a acestei uh, idei. Atât am de spus deocamdată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, în numele GUE, nu văd pe Marisa Matias. Nu? Nu este nimeni din partea GUE? Bine, atunci Sven? Nu? Nu e comentarii, ok? Deci nu sunt comentarii din partea Sven sau a verzilor. Ionas, nu știu dacă doresc să intervii. Dacă nu, cred că a fost o dezbatere scurtă, dar foarte clară. Deci vă mulțumesc tuturor intervenienților pentru susținerea liniei principale prezentate de raportor, de consolidarea confidențialității și iau în considerare ceea ce a spus uh, Kay și eu am făcut trimitere la faptul că uh, într-adevăr uh, sancțiunile privind datele trebuie să fie raportate și la celălalt raport și apreciez pozițiile clare reflectate de grupuri și văd că tendința este de a nu extinde atât de mult domeniul de aplicare. Înțeleg ce a spus și domnul Bals și sunt de acord cu proporționalitatea. Am amendamente la amendam am uh, rezerve la amendamentul 5, nu știu dacă aduce o valoare, adăugată, dar pot să îl analizez, să-l examinez. La șase poate putem să discutăm între noi, dar în mare cred că avem un consens uh, pe o linie pe care să putem merge cu toții. Deci sper că vom putea să ajungem la un acord uh, de amploare pe baza unui, unor compromisuri, dacă este nevoie, în lista de vot. Cred că putem să încheiem dezbaterea acestui raport. Termenul, nu, votul, spune președintele, votul va avea loc pe 11 noiembrie, împreună cu votul pe marginea raportului German privind atribuțiile Bănții Centrale Europene în materie de sancțiuni. Și acum aș dori să dau cuvântul raportoarei Kay Swinburne. Um, and thank you all for the amendment. Mulțumesc Mulțumesc pentru amendamentele la raport. S-au depus doar 25 de amendamente, așa că cred că destul de repede le voi putea evalua. Se pare că există domenii largi în care suntem de acord, deci um, sper că voi putea sprijini aproape toate amendamentele cu câteva excepții. Cele mai controversate sunt amendamentele 15 până la 18. E vorba de procesul de aplicare a sancțiunilor. Uh, Banca Centrală Europeană a propus uh, să se elimine obligația de publicare și în ciuda acestui lucru, se pare că există consens între grupurile politice că propunerea inițială oferă băncilor europene un nivel inacceptabil de discreție și transparența trebuie să fie regulă generală. Deci noi suntem de acord între noi, chiar dacă BCE-ul nu este de acord cu noi. Dar știu uh, și din ceea ce am făcut privind regulamentul privind abuzurile de piață că dacă anunțul unei sancțiuni uh, riscă să perturbeze piața, sunt de acord că avem nevoie de o perioadă de timp. Mă întreb însă de cât timp e nevoie. Oare trei ani? E maximul, uh, perioada maximă de amânare a publicării sancțiunilor sau trebuie să fie o perioadă mai scurtă? În următoarele zile, dacă îmi puteți spune direct ce părere aveți, Uh, vom uh, putea ști dacă trei ani e prea mult sau prea, prea puțin. Trebuie să știu din partea dumneavoastră care vă este părerea. Chiar dacă permitem amânarea publicării, trebuie să intre într-o discuție cu biroul acestei comisii pentru a discuta într-un cadru uh, privat de ce se amână această publicare. Anumite grupuri sunt de părere să nu existe niciun fel de perioadă de amânare și alții propun o perioadă chiar de 5 ani. Deci aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest termen. Mie nu mi-e foarte clar care este poziția grupului PPS sau al grupului ALDE, de exemplu. Aș propune un compromis în legătură cu această perioadă, în urma schimbului de opinii de azi și dacă nu ajungem azi la un consens, poate în următoarele zile, în uh, schimbul de opinii directe, vom putea ajunge la un compromis. În legătură cu amendamentele tehnice la acest paragraf, domnul Gigold a spus ceva în legătură cu alinierea la uh, mecanismul unic de supraveghere. Uh, suntem absolut de acord în ceea ce privește transparența uh, procesului uh, propus de doamna San, sunt de acord cu principiul. Într-adevăr, e nevoie de transparență în legătură cu acest proces și termene. Deci nu trebuie să existe uh, trebuie să existe un sistem uh, conform căruia se hotărească când se permite această perioadă sau nu. Deci sistemul trebuie să fie transparent și previzibil și aplicat în mod nediscriminatoriu. Este important să dăm Băncii Centrale Europene un cadru care să-i permită să acționeze uh, într-un mod ireproșabil și um, vom vedea în ce măsură procedura și care să permite procedurii să um, fie una durabilă. Aș dori să clarific confuzia în legătură cu amendamentul meu 6 și amendamentul 23 al domnului Gigold. Sven, cred că dorim același lucru, dar trebuie să ne asigurăm că um, formularea este corectă. Voi cere ajutorul secretariatului pentru a ne permite să avem un, uh, o formulare corectă din punct de vedere juridic și poate vom propune un amendament oral pentru a ne asigura că această formulare va fi acceptabilă pentru toată lumea. Acum trecem la mm, alte amendamente. Cele care impun cel mai multe dificultăți sunt amendamentele 19 și 20 ale domnului Fernandez, care fac de asemenea referire la raportul precedent. Întrebăm în, în ce direcție mm, merg aceste sancțiuni și cei care veți face comentarii în următoarele minute, v-aș ruga să-mi spuneți dacă considerați, ca și mine inițial, că BCE-ul își va finanța anchetele și costurile uh, legale din sancțiuni. Sunt de acord că trebuie să existe transparență în modul în care aceste sume sunt cheltuite. Cred că suntem de acord că nu dorim uh, ca BC-ul să obțină profituri din aceste activități, dar nu știu pe ce, pe ce temei juridic se pot transfera fondurile spre altă instituție. Aș dori să știu ce părere are domnul Fernandez și ce temei uh, juridic folosea pentru aceste amendamente și ce părere au celelalte grupuri politice dacă aceste fonduri trebuie să rămână la BCE pentru a aplica până la capăt aceste amenzi sau trebuie transferate în fondul, uh, într-un fond sau în bugetul uh, Uniunii Europene în general. Ați menționat Convenția de Cooperare Internațională în domeniul sancțiunilor. Au fost, uh, uh au fost scandaluri în, ultimele, în ultimii ani care arată că nu există granițe uh, Um, în uh, aceste abuzuri și trebuie să ne asigurăm că regimurile de sancțiuni sunt coerente în întreaga lumii. lume. În legătură cu amendamentul 11 privind uh, nediscriminarea, cred că este important, într-adevăr, să nu se permită discriminări în acest uh, sistem și că se respectă regulile din cadrul mecanismului unic de supraveghere. Dar mi se spune că textul, așa cum arată el acum, nu respectă perfect ce se prevede în cadrul mecanismului unic de supraveghere. Cred că trebuie să explorăm cel puțin pe ce bază, pe ce temei juridic se face acest lucru și dacă este complet compatibil cu sistemul uh, unic de mecanismul unic de supraveghere și cum putem adapta eventual pentru a fi complet coerent. Amendamentul 14 domnului Ferber îmi uh, creează anumite preocupări. Sunt preocupată de faptul că modul în care înțeleg eu uh, Uniunea Bancară și uh, mecanismul de supraveghere așa fost, cum a fost el creat, a fost tocmai în optica că, că responsabilitatea este a BCE textul uh, privind uniunea bancară se acoperă uh, mod, regimul sancțiunilor. Înțeleg că există anumite tradiții juridice în Uniunea Europeană care necesită ca procesele de sancțiuni uh, să fie, să fie inițiate de organismele naționale pentru a răspunde preocupările domnului Ferber, dar voi aștepta observațiile dânsului în legătură cu această uh, acest echilibru între competențele la nivel național și cele ale BCE. Și sper, poate mi se va schimba această părere, dar eu aș dori ca această săptămână să propun trei compromisuri pe care sper că le vom putea propune, uh, sprijini mulți dintre noi și astfel sper că vom putea vota raportul marțea viitoare. pentru a nu avea consecințe negative asupra candidatului depus în, de punere în aplicare a Uniunii Bancare. Așa că vă rog cu toții să-mi transmiteți, să transmiteți orice contribuții până la sfârșitul săptămânii. Acum vă ascult. Mulțumesc, Kay. Are cuvântul raportorul din umbră de la PPE, Marcus Ferber. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru munca depusă. În momentul în care examinăm aceste amendamente, ne dăm seama că există trei categorii sau trei teme diferite asupra cărora ne putem apleca. Mai întâi, care este transparența necesară, care sunt practicile de publicare a deciziilor de sancționare, așa cum ai menționat și tu, Kay. Apoi, în al doilea rând, când începe termenul, putem întrerupe un astfel de termen? Și, în al treilea rând, problema competențelor. Și eu am prezentat amendamente pentru aceste trei blocuri de chestiuni. În ceea ce privește transparența, este foarte important ca această transparență să fie creată, însă am avut ocazia să spun deja că o dublă sancționare atât din partea statului cât și din partea pieței, deci atât de, din partea Comitetului de Supraveghere cât și din partea uh, pieței, uh, ar trebui să fie evitată, pentru că o singură sancțiune e suficientă. De aceea Cred eu că trebuie să integrăm acest lucru. Am înaintat un amendament spunând că nu trebuie publicate de, uh, sancțiunile decât în momentul în care toate căile de atac juridice sunt epuizate. Uh, deci asta nu se referă neapărat la termenul de prescriere, ci uh, spun acest lucru pentru că experiența ne-a demonstrat care sunt consecințele unor astfel de sancțiuni. Așa că am să revin asupra acestui subiect și, când mă voi referi la uh, problema de repartizare a competențelor. Procedura este în curs, atunci, atâta vreme cât o procedură este în curs, sancțiunile nu pot să se aplice, deci nu pot fi publicate. Acum, termenele. Termenul poate să este declarat uh, să fi început oficial în momentul în care instanțele uh, competente sunt sesizate. De multe ori e nevoie de timp până când se uh, detectează o eroare administrativă sau o greșeală, de aceea n-ar trebui ca termenul de prescriere să fie prea rapid. În ceea ce privește sancțiunile administrative, am menționat deja acest lucru. Eu, indiferent că e vorba de Banca Centrală sau nu, se poate ajunge în instanță doar dacă se trece prin autoritățile naționale și vreau să vă atrag atenția asupra acestei dificultăți. Nu știu cum o vom putea rezolva, însă având în vedere că dumneavoastră vă ocupați de zona euro, eu aș face o propunere pentru băncile care se află în uh, cadrul mecanismului unic de supraveghere să fie autoritățile naționale în cooperare cu Banca Centrală uh, Uh, cele care să acționeze. Însă impunerea unor sancțiuni este de fapt o competență care revine autorităților naționale. De aceea, cred eu că acesta este un punct decisiv, deosebit de important. Sper că am răspuns la toate întrebările pe care mi le-ai pus tu, ok? Eu nu particip la dezbaterile referitoare la câți ani anume trebuie să indicăm pentru publicare. Eu cred că aici nu e neapărat uh, nevoie de o soluție aritmetică undeva la mijloc, o medie, un an în plus, un an în minus. Eu aș dori soluția cea mai inteligentă. Și dacă nu reușim să ne punem de acord, atunci o să trebuiască să votăm. Și sper că astfel am evocat toate punctele pe care le-ai uh, Uh, menționat tu. Dacă nu, ppo ul rămâne întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru negocieri cu raportorul. Mulțumesc și acum raportorul din partea SND, uh, Costas. Da, mulțumesc. În ceea ce privește uh, proiectul de raport, aș face două uh, comentarii pe scurt. În ceea ce privește amendamentul 9, cu toții suntem de acord că transparența trebuie să fie o prioritate dar întotdeauna există excepții și cu toții suntem de acord că justificarea aici este suficientă. Deși noi ar trebui să uh, subliniem faptul că e nevoie de un tratament pe picior de egalitate pentru toate băncile, indiferent de dimensiunea lor. Asta trebuie spus foarte clar. Un al doilea comentariu se referă la amendamentul 11, referitor uh, la textul uh, care pune probleme în ceea ce privește avantajul comparativ pentru a avea o concurență loială. Ceea ce îmi doresc eu este să fac un amendament oral care ar separa acea parte din text într-o sintagmă diferită, într-o uh, teză diferită, aparte. Iar în ceea ce privește amendamentul 6, cred că dacă ar trebui să fac o alegere, formularea referitor la luarea deciziei în ceea ce privește lansarea procedurii de infringement. Eu aș spune felul următor. Într-un fel sau altul, am limita orice fel de subiectivitate, dacă e să comparăm cu formularea pe care am văzut-o în alte, în alte texte. Oare sunt destul de clar sau nu? Dar poate putem discuta bilateral, da, sunteți de acord? Bun, foarte bine, cam atât. Președintele, mulțumesc. Și acum Cora, din partea ALDE, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea spune că, în general, subiectele cele mai importante se referă la termenul rezonabil pentru publicarea sancțiunilor, tocmai pentru a avea claritate pentru piețe și pentru uh, autoritățile de supraveghere din partea BCE, dar acest lucru se aplică și la uh, termenele pe care, de care dispune BCE pentru a ajunge la o decizie referitor la sancțiuni. Evident că noi ne dorim transparență, ne dorim ca deciziile să fie clare și să fie luate la timp și aplicate corect și vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca sa pe toate aceste aspecte. Acum, în ceea ce vește publicarea sancțiunilor, deciziilor de sancționare, noi credem că a, acestea trebuie publicate cu toate acestea, însă BCE-ul ar trebui să aibă o posibilitatea de a hotărâ ca acestea să nu fie publicate atâta vreme cât decizia de sancționare nu este finală și că nu au fost epuizate toate căile de atac. În ceea ce privește utilizarea sumelor care provin din sancțiuni, e nevoie de informații suplimentare în acest sens. Acele penalități cu titlu combinatoriu uh, sunt penalități care trebuie fixate. Iar în ceea ce privește calendarul pentru aplicarea acestor uh, sancțiuni, noi am vrea să avem claritate suplimentară pentru instituțiile financiare, ceea ce înseamnă că deciziile de sancționare trebuie să fie luate într-o perioadă de timp rezonabilă, ceea ce nouă ni se pare, 5 ani, ni se pare un termen uh, rezonabil, după momentul în care uh, bco ul a constatat uh, apariția acelei încălcări sau care trebuie să fie sancționată. Ideea fiind ca lucrurile să fie clare și cred că astfel putem susține toate amendamentele care au fost uh, redactate de domnul Ferber și de domnul Balz. În așa fel încât să știți deja încă de pe acum acest lucru. Mulțumesc. now, Mulțumesc. Și acum Marisa Matias pentru GUE. Mulțumesc. Da, abia am uh, ajuns, îmi pare rău. Îmi pare rău că am ratat o parte din discuție. Nu sunt raportoare din umbră, uh, din partea GUE, este colegul meu Miguel Vigă, dar acesta nu poate fi prezent. Și vreau să fac câteva observații cu caracter general. La competențele de a impune sancțiuni ale B.C. În ceea ce privește sarcinile principale, suntem uh, de acord cu toții și cred că ar trebui să putem să facem o evaluare serioasă a politicii monetare care este desfășurată de BCE. Și sunt două chestiuni care mă îngrijorează. Dacă nu reușim să facem o evaluare serioasă a politicii monetare, uh, în ceea ce privește eficiența acesteia, uh, în comparație cu alte politici care sunt implementate, atunci rezultatele vor rămâne aceleași. Și dacă rezultatele sunt pozitive, politica monetară în sine a fost dezastruoasă. Am, vuz, am văzut uh, ce sume imense de capital uh, au uh, intrat în sistemul bancar, a fost foarte frumos, dar din păcate acești bani nu au ajuns la economia reală. Cererea agregată este în continuare o mare problemă. Și dacă continuăm cu aceeași politică monetară ca și până acum, fără ca banii să ajungă în economia reală, atunci băncile sunt cele care rețin banii și trebuie să facă ceva cu ei. Ce vor face cu ei? Ce au făcut întotdeauna? Vor specula vor avea o politică speculativă. Pentru că lucrurile se leagă. Într-un raport privind activitatea BCE, trebuie să facem propuneri concrete, de exemplu, se, că trebuie să existe un mix de politici pentru că dacă respectăm doar uh, cerințele de până acum, uh, fără o evaluare a unei politici monetare, cum putem să avem o evaluare pozitivă a unei politici monetare care a eșuat președintele? Marisa, mă tem că nu uh, vorbești la punctul pe care îl dezbatem acum. Acum vorbim despre raportul doamnei Kate Swinburne. Ah, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi cer scuze, spune doamna Matias. Da, eu vreau să vorbesc la punctul referitor la raportul privind activitatea BCE. Da, am spus uh, deja ce aveam de spus. Um, vă rog să fiți indulgenți cu mine. În orice caz, în ceea ce privește sancțiunile, n-am nimic de spus. We take into, take note in... Sigur, am luat notă de uh, observațiile dumneavoastră pentru punctul următor. Trecem la următorul vorbitor. Sau vreți să spuneți ceva? Nu. Trecem atunci la Sven. Pentru verzi. Da, eu mă simt ușurat acum. Am crezut că vom trece foarte repede la o critică generală a capitalismului din partea GUE. Dar putem să facem uh, acest lucru la uh, punctul următor. În ceea ce privește raportul, noi putem accepta majoritatea amendamentelor depuse de raportor și majoritatea amendamentelor depuse. Ne îngrijorează doar amendamentele 1 și 3, okay, și anume dacă există o compatibilitate uh, cu principiul uh, pieței comune, pentru că avem reguli privind uh, publicarea uh, sancțiunilor. Uh, în uh, CRD și CRR și nu ar trebui să divagăm de la acestea în cadrul mecanismului unic de supraveghere. Deci trebuie să vedem uh, care sunt cerințele care se aplică în restul pieței uh, unice. Și în afară de asta suntem pe aceeași linie cu tine. Am observat că apare o idee, o idee similară referitor la amendamentul nostru 18 vorbim de uh, perioadele de prescriere, noi considerăm că afacerile de supraveghere sunt mai uh, complexe uh, decât activitatea de monitorizare și de aceea considerăm că este legitim ca perioadele de prescriere să fie prelungite. În același timp, metoda prin care se calculează penalitățile zilnice pe care o propune BCE, comparând-o uh, în comparație cu uh, uh, alte metode, mi se pare că este cam complicată și reprezintă 1 pe 100 1 uh, pe 73 uh, din, uh, într-o metodă de calcul și 1 pe 50 într-o altă metodă de calcul și nu știu de ce nu se poate simplifica situația. Îl înțeleg pe Marcus, care spune că ar trebui să nu se facă publicarea sancțiunilor înainte să existe posibilitatea de a contesta uh, juridic aceste sancțiuni. Mi se pare o idee bună pentru că nu trebuie să publici o sancțiune când nu poți să fii sigur dacă nu cumva s-a făcut o greșeală și apoi ești uh, pedepsit chiar dacă, pentru că și, chiar și Banca Centrală Europeană poate să greșească și înțelegem amendamentul 16. Întrebarea este dacă există limite juridice la perioada de publicare. Trebuie să ne asigurăm că acest amendament nu exclude posibilitatea publicării unei sancțiuni, pentru că acest lucru ar încălca principiul general din legislația comunitară, și anume că toate sancțiunile ar trebui, în general, să fie publicate. Deci poate că am putea să găsim o formulare care să mențină ideea cheie, fără a duce la o situație în care, pur și simplu datorită perioadei de prescriere, anumite sancțiuni nu vor fi publicate. Pentru că în acest caz, dacă mergi în instanță, poți să eviți atunci publicarea în sine, ceea ce nu este ceea ce își dorește Marcus Felber, dacă l-am înțeles bine, și nu ar fi uh, în concordanță cu alte prevederi din legislația comunitară. Dar cred că putem să găsim un compromis uh, bun. Nu e un uh, război mare privind monitorizarea capitalismului pe care vrem să-l purtăm aici. Dau cuvântul înapoi doamnei raportor sau Burcat Balz, ați cerut cuvântul? Da, foarte scurt. Vreau să prezint puțin perspectiva și eu cred că este corect să aștepți cu publicarea până uh, s-a uh, epuizat uh, calea juridică. Uh, și cred că nu e bine să intrăm pe un teren nesigur. Dar un punct este foarte important pentru mine în ceea ce privește evoluția internațională, sancțiunile împotriva băncilor europene în Statele Unite. În ultimele luni am văzut niște exemple care mă sperie și cred că noi toți ar trebui să ne implicăm mai mult uh, în cooperare într-o politică și să, să cerem o politică, să încercăm să ajungem la o politică de sancțiuni la nivel global. Știu că nu e ușor. Uh, este doar un apel, dar eu cred că în cele din urmă în această direcție ar trebui să mergem. Și încă un lucru trebuie să fie clar. Cine a acționat incorrect trebuie în mod clar să fie și pedepsit. Uh, Cine a făcut mizerie trebuie să curățe, s-ar spune în germană. Nu se poate ca uh, anumite sucursale din țări terțe sau din Uniunea Europeană uh, să fie sancționate atât de drastic încât uh, doar cu greu să mai poți să vorbești despre egalitatea uh, între întreprinderi. Și eu cred că multe dintre sancțiunile aplicate recent au distorsionat uh, concurența și de aceea cred că ar fi foarte bine dacă am reușit să uh, conlucrăm pentru a avea o politică de sancțiuni la nivel global. Și mulțumesc uh, raportoare pentru munca dânsei și să spun că și susțin întru totul amendamentele depuse de Marcus Ferber. Mulțumesc. Foarte, foarte pe scurt, dacă se poate, pentru că suntem în întârziere. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat pe doamna Noi, președinta Consiliului de Supraveghere al BC, care dorește să parieze pe o europeanizare a piațelor bancare europene. Și în așa fel încât să avem entități bancare cu adevărat europene. Și este un punct de vedere pe care îl împărtășim cu toții. Însă acum trebuie să vedem ce se va întâmpla cu fondul de rezoluție bancară de care avem nevoie, cum vom uh, rezolva această problemă în perioada de tranziție și cum vom garanta depozitele. Dacă vă amintiți, în mandatul precedent, acest aspect a fost uh, unul care a dus la opinii foarte diferite despre felul în care putem rezolva aceste dificultăți, plecând de la propunerile inițiale făcute de Consiliul European și în acest sens, în ideea de a îmbunătăți felul în care funcționează sistemul bancar, felul în care funcționează elementele de supraveghere și felul în care se va dezvolta pe viitor sistemul bancar european, suntem de părere că sancțiunile sunt deosebit de importante, atât în acest regulament cât și, uh, așa cum era cazul și în uh, regulamentul precedent, să poată să permită crearea acestor fonduri, tocmai pentru a îmbunătăți credibilitatea per total a Uniunii. Am putea utiliza aceste sancțiuni, sumele din sancțiuni, uh, pentru că Uh, aici nu e vorba doar de competențe care țin de portofoliul uh, celor care se ocupă de afaceri economice, ci e o problemă comunitară. Deci ar trebui ca uh, în această situație, având în vedere necesitățile imperioase pe, cu care ne confruntăm în domeniul bancar la nivel european, cred că ar fi rezonabil ca să existe acest transfer al acestor sume obținute din sancțiuni către un fond european de rezoluție. Thank you. Now the rapporteur, Kay. Mulțumesc și acum dau contul raportare, Okay. I will, will do a... Mulțumesc. Am să uh, discut cu toți raportorii din umbră în următoarele 24 de ore pentru a clarifica toate chestiunile și cred că sunt foarte puține divergențe de opinie între noi. Deci vă propun să uh, Vă trimit compromisul în următoarele 24 de ore în colaborare cu secretariatul, într-o formulare care să poată să aibă acceptul tuturor și, sigur, asigurându-ne că există o compatibilitate și cu toate celelalte piese legislative, nu doar cu CRD4, SSM, SRM și regulamentul privind abuzul de piață. Trebuie să ne asigurăm că Uh, suntem coerenți. Cred că cu ajutorul secretariatului putem face acest lucru și trimite uh, compromisurile în următoarele 24 de ore și sper că și următoarele rapoartele mele să fie atât de ușoare ca și acestea. Mulțumesc! Mulțumesc ei și acum putem să trecem la ultimul punct. A, nu, nu, mi se reamintește. Votul va avea loc pe 11 noiembrie, împreună cu celălalt raport privind uh, colectarea datelor uh, statistice. Utilizarea datelor statistice de către BC. Și acum următorul raport, următorul punct pe ordinea de zi este raportul anual pe 2013 al Băcii Centrale Europene. Pablo Zalba Videgan este raportorul și dau cuvântul. De. Mulțumesc, domnule președinte contextualizar. Înainte de toate, dați-mi voie să vă prezint contextul acestui raport. Este un raport Banca Centrală Europeană, pentru Banca Centrală Europeană din 2013 și suntem pe punctul de a finaliza raportul referitor pentru 2014, an în care au avut loc evenimente deosebit de importante în cadrul Băncii Centrale Europene. Uh, și uh, evenimente care au necesitat măsuri importante. În contextul economic 2013, dincolo de scăderea PIB-ului cu 0,4% și faptul că nivelul de uh, șomaj se afla la 12% uh, la finalul anului, putem considera că ne aflăm la finalul tunelului și că vom avea o reactivare, o redresare economică care a mers și s-a consolidat de-a lungul anului 2014 în ciuda anumitor noi uh, dificultăți uh, și se pare că ne aflăm, iată acum, plecând de la mici indicatori, la o a treia etapă de recesiune, înspre care economiile europene avansează. Evident, acest lucru nu ne place, dar să sperăm că până la finalul anului economia va reuși să crească de 1, cu 1,2%. Acum, în ceea ce privește inflația, anul 2013 a avut o inflație în zona euro de 1,3%, departe de obiectivul fixat de Banca Centrală Europeană, de, și anume 2. Deci să fie inferioară la, da, de 2, de cifra de 2%. E adevărat că anul acesta inflația a ajuns la un minim de 0,3%, care se îndepărtează astfel de obiectivul fixat de către tratatele Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește creditarea, sectorul privat continuă în acest sens să aibă o rată negativă. În loc de 13 am avut o rată negativă anuală de acordare a creditelor de 0,4%, deci o rată negativă. 2,4% se corectează oratorul și, având în vedere și prezentarea pe care ne-a făcut-o doamna președinte a Comisiei, setului uh, de Supraveghere al BCE, clar că ne aflăm într-o situație de fragmentare a piețelor, lucru care permite uh, ca această creditare către sectorul privat să scadă și mai mult decât atât, diferențele, există diferențe între, diferite, între statele membre. Spre exemplu, există piețe în care cifra este mult mai grafă decât în centrul Europei, acolo unde nu ne confruntăm cu această problemă. Deci aceste diferențe treptat vor scădea și să sperăm că vom avea un instrument care să ne permită să relanseze uh, Uh, economia și uh, crearea de locuri de muncă. E adevărat că în 2013 suntem de părere că am fi putut avea niște uh, măsuri suplimentare mai eficiente în așa fel încât să facem față aceste, acestei probleme de fragmentare a pieței. Și e clar că avem nevoie de măsuri eficiente în acest sens. Insist încă o dată, e vorba de raportul pentru anul 2013, pentru a pune capăt acestor uh, fragmentări. Dar, în același timp, trebuie să subliniem că recapitalizarea Băncii Centrale Europene a reușit să ducă la o reducere a nivelelor uh, de probleme cu care s-a confruntat zona euro și a contribuit de asemenea la stabilirea, restabilirea încrederii în moneda unică europeană, lucru care a dus la o scădere a ratelor dobânzilor de finanțare a uh, uh, datorilor suverane ale statelor membre, lucru care, evident, poate avea o influență deosebită în momentul în care vorbim despre plătirea, uh, rambursarea acestor datorii. De asemenea, trebuie să subliniem că E nevoie de o acțiune comună tocmai pentru a putea ajunge la un efect concret în materie de creare de locuri de muncă. Și acest lucru se poate face prin politici coerente. Politica monetară este una dintre acestea și e clar că aceasta trebuie să joace un rol mai pregnant cu o participare activă din partea tuturor statelor membre. Și mai mult decât atât, aceasta trebuie să fie uh, însoțită de o implicare spărită a tuturor instituțiilor europene. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu trebuie să înșelăm pe cetățenii europeni, spunându-le că doar o politică monetară ne va permite să ajungem la o situație de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Insist, trebuie să avem o acțiune comună în așa fel încât să obținem această creștere economică și uh, să creăm locuri de muncă durabile în timp. Măsurile luate de Banca Centrală Europeană au funcționat, au funcționat și au avut drept scop să se sporească bilanțul cu un milion de euro, în așa fel încât să ajungem la nivelul care exista la începutul anului 2012. E clar că măsuri, sunt măsuri importante, măsuri binevenite, dar sunt și măsuri care, de fapt, nu fac decât să ne permită să câștige timp ă, stat, pentru statele membre, în așa fel încât să se ia fie măsuri la nivel european, fie măsurile necesare la nivel european, fie acele măsuri de integrare economică și politică. Pentru că, insist, doar Banca Centrală Europeană nu poate singură să rezolve problemele structurale cu care se confruntă statele membre. Statele membre sunt cele care, în cooperare cu instituțiile europene, trebuie să acționeze în final, tocmai pentru a pune un, o bază solidă pe care să putem să uh, Uh, sprijinim crearea de locuri de muncă și uh, redresarea economică. O politică monetară expansivă singură nu poate să stimuleze cererea agregată. Măsurile luate de către BCE au un caracter tranzitoriu și avantajul lor principal este că permit statelor membre să câștige timp, permit instituțiilor europene să câștige timp în așa fel încât să-și poată consolida situația fiscală și să implementeze acele reforme structurale necesare care vor crea condițiile propice pentru redresarea economică și pentru a crea locuri de muncă. Aș dori de asemenea să vă amintesc că Banca Centrală Europeană are independența absolută, autonomia absolută în ceea ce privește politicile monetare, așa cum figurează de altfel negrupal și în tratate. Trebuie să subliniem de asemenea că în ceea ce privește primul pilon al Uniunii Bancare, mecanismul unic de supraveghere, despre care am discutat în această după amiază, va intra în vigoare cât de curând și va funcționa Uh, vom avea, deci, un singură entitate, o entitate unică de supraveghere a pieței bancare europene și este un pas înainte în integrarea europeană, lucru care ne va permite să câștigăm încrederea în uh, investitorilor în zona euro. Și în final aș dori să vă amintesc că felul în care Comitetul de Supraveghere al BC va funcționa, felul în care mecanismul unic de rezoluție va uh, funcționa, reprezintă de asemenea și un pas înainte din partea Parlamentului European, care a contribuit la apariția acestora. Iată, acestea sunt liniile principale a directoare ale raportului meu. Acum aștept cu nerăbdare și comentarii din partea colegilor, mai ales din partea raportorilor din umbră, care vor face cu siguranță comentarii foarte utile. Uh, Mulțumesc. Da, acum cuvântul raportorilor din umbră. Rog colegii să nu vorbească mai mult de 3 minute, dacă e posibil, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Mai întâi, uh, domnul Soru de la SCT. Mulțumesc, domnule președinte. Încă nu ne-am întâlnit. Și deja în această săptămână cred că vom avea o discuție despre acest raport și atunci voi putea prezenta poziția mea la ședința următoare. Mulțumesc. Domnul Notis Marias de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport, să spun că ne pronunțăm în legătură cu un raport de 300 de pagini al Băncii Centrale Europene și ceea ce a spus uh, colegul nostru, și anume că am avut ritmuri de creștere negative în 2013, este adevărat, dar trebuie să vorbim despre o creștere care trebuie să creeze locuri de muncă, nu doar o creștere economică uh, în cifre, ci trebuie să ia măsuri concrete pentru a se lupta împotriva șomajului, care a atins niveluri foarte ridicate, mai ales în țările din sudul Europei pentru că există diferențe între 5 și 16% de la o țară la alta. În Spania e 53%, la noi în Grecia e 57%, șomajul în timp în Germania este 7% și 9% în Austria. Deci situația e gravă, precum și cea a deflației și problemele legate de lichidități, pentru că băncile au fost finanțate, au primit miliarde de euro, dar acești bani nu s-au regăsit, nu s-au regăsit pe piață. Și sper că raportorul va ține cont de aceste lucruri, dar și de încă un lucru când ne vom revedea. Ați spus că Banca Centrală Europeană, conform prevederilor tratatului, nu poate finanța state membre, guverne, dar nu înseamnă nici că trebuie să meargă în extrema cealaltă, pentru că dacă citim, ne uităm la procentele actuale, la datele actuale, vedem că în 2013 Banca Centrală Europeană a câștigat 1,4 miliarde de euro și din aceștia 900 de milioane le-a câștigat din obligațiuni. Obligațiuni pe care le-a cumpărat uh, de la țări din sudul Europei și pe piața secundară și a cumpărat aceste obligațiuni uh, cu un rabat de 70%, uh, cu un discount de 70%. Deci, o mare parte din aceste uh, profituri uh, sunt din obligațiunile grecești. Uh, nu se poate ca BCE-ul să cumpere obligațiuni cu reducere atât de mari și apoi să ceară să li se dea pe ele valoarea nominală. Grecia acum va plăti 10 miliarde pentru obligațiunile BCE, în timp ce BCE-ul n-a plătit decât 6 miliarde. Această diferență enormă este speculă pură Însă deci această situație nu mai poate continua așa. Banca Centrală Europeană nu poate să continue să funcționeze astfel. Când vedem uh, beneficiile BCE la pagina 100 din raport, uh, acolo scrie clar că BCE-ul deține obligațiuni în valoare de 180 de miliarde de euro cumpărate pe piața secundară. Noi avem o propunere foarte simplă. BCE-ul trebuie să plătească pe ele suma pe care a dat-o pentru a cumpăra aceste obligațiuni, pentru a ajuta statele membre, pentru a sprijini moneda euro și se perceapă doar o uh, dobândă, 0,5% rata dobânzii în momentul de față. Nu poate, putem să permitem ca BCE-ul să facă uh, profitul cumpărând obligațiuni din țările din Sud doresc să atrag atenția raportului asupra acestui lucru pentru că e foarte important pentru noi și Banca Centrală Europeană ne spune vă voi da aceste beneficii la anul. Nu se poate pentru că Grecia acum plătește 10 miliarde de euro BCE-ului și trebuie să împrumute acești bani de undeva. De la Fondul Monetar Internațional, dar deocamdată nu are beneficii. Acest lucru e valabil și pentru celelalte state membre, deci trebuie să examinăm sistemul în detaliu și trebuie să avem posibilitatea la ședința noastră să examinăm toate aceste elemente, să vedem cum putem face pentru ca BCE-ul să alt, să se comporte altfel, pentru a da puțin spațiu de manevră statelor membre. Statele membre cred că trebuie să cumpere obligațiunile pe care le-au vândut BCE-ului nu la valoarea nominală, ci la valoarea pe care a plătit obc ul Mulțumesc. Mozai Balțel. Mulțumesc. Domnul Tremosai Balsez. I don't see our colleague. Nu este. Colegul de la ALDE. Atunci trecem la GUE. Eu Doream doar să cer scuze secretariatului. cer scuze pentru faptul că nu, am, nu v-am informat că nu voi putea participa la dezbatere. Deci îmi cer scuze. În rest, observa la observații generale, am spus deja ce aveam de spus. Eu nu sunt raportor din umbră din partea grupului GUE. Alți colegi au menționat anumite puncte, dar sunt și alte puncte pentru noi fundamentale. Poate nu suntem complet de acord în legătură cu politica monetară a BCE-ului. Dar, așa cum am spus deja cu puțin timp în urmă, trebuie să evaluăm mai bine politica monetară, impactul acesteia avantajele, dar și uh, eșecurile acestei politici monetare. Iar în ceea ce privește rolul Parlamentului, putem să facem și recomandări și să spunem anumite lucruri. În primul rând, trebuie să mm, intervenim la nivel de policy mix, pentru că fără acesta politica monetară nu poate fi eficientă. Și nu ne va putea scoate din această situație de criză, pentru că dacă nu, Vom avea doar politici de austeritate care ucid creșterea. Și în încheiere, un alt lucru despre care a vorbit Pablo, și anume, politica monetară prea expansionistă nu rezolvă nimic. Nu rezolvă nimic pentru că banii nu ajung până la urmă în economia reală. Lipsesc lichiditățile și dacă nu există condiții, adică dacă nu spunem că banii trebuie să ajungă cu adevărat economia reală, nu ne-am făcut nimic, pentru că banii au uh, foarte mulți bani, dar fac cu aceștia ce fac de obicei, ce știu cel mai bine să fac, adică speculă. Așa că nu e suficient să existe o compatibilitate riguroasă dacă nu există și o politică care să o acompanieze. Mulțumesc. Verzi au cuvântul. Yes, uh, al, al ponente el trabajo. Mulțumesc, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru această prezentare. Trei idei centrale și câteva comentarii foarte pe scurt. Uh, Ceea ce trebuie să subliniem este că de multe ori în ultima vreme BCE-ul a acționat foarte târziu și foarte prost. Și asta nu ține numai de responsabilitatea statelor membre, ci cred că ține și de răspunderea Băncii Centrale Europene, pentru că existau anumite măsuri care trebuiau să fie introduse. Apoi, acest lucru nu este foarte clar din text, pentru că în momentul de față BCE-ul își îndeplinește mandatul în ceea ce privește stabilirea prețurilor. Însă ar trebui ca acest lucru să fie, nu și îndeplinește acest mandat, ar trebui să fie stipulat negru pe alb în raport raport. Apoi, raportul trebuie să refere și la schimbarea de scenariu în momentul în care se schimbă ședintele Sohol. Și este foarte clar că acest lucru trebuie să se oglindească în text. Apoi, Alte elemente. În ceea ce privește uh, ceea ce s-a menționat și anume aceste TLTRO, uh, um, operațiune de refinanțare pe uh, termen lung, e clar că acestea trebuie să fie evocate. De ce acestea au fost lansate atât de târziu? Uh, așa cum spuneau uh, colegii noștri britanici, au lansat acest lucru încă din 2012. Apoi, în ceea ce privește implicațiile pe care finanțele publice le pot avea asupra întregului sistem. De asemenea, trebuie să subliniem. Și Banca Centrală avea un rol de îndeplinit și nu l-a îndeplinit, pentru că a, a, așa cum au făcut alte bănci centrale în uh, întreaga lume, a, a Banca Centrală Europeană ar fi putut, ca și alte bănci centrale uh, în întreaga lume, să aibă o politică de relaxare monetară. Însă a întârziat foarte mult și cred că domnul președinte, poate, domnul raportor poate accepta această idee, faptul că Banca Centrală are o răspundere în acest sens. Bun, și acum voi avansa și mai rapid. Așa cum am spus și mai devreme, Banca Centrală nu a acționat rapid și eficient atunci când era nevoie nu a avut o atitudine proactivă în momentul în care are nevoie de o relaxare uh, monetară. Și cred că punctul 17 sugerează o retragere a stimulentelor. Nu mi se pare că ar fi un lucru foarte bun, pentru că, nu uitați, ne aflăm într-o situație destul de dificilă ce s-a întâmplat dacă le retragem. Apoi articolul, uh, amendamentul 16, acolo există o invitație uh, pentru a retrage, pentru a pune capăt acestor stimulente. Să vedem cum putem reformula și apoi câteva elemente în plus. Cred că trebuie să ne centralizăm pe restricțiile juridice cu care se confruntă Banca Centrală Europeană, pentru că e adevărat că nu totul e din vina Băncii Centrale Europene. Ea acționează în cadrul unui mandat, a unor uh, limite și trebuie să subliniem că foarte multe din aceste summituri extraordinare care au fost consacrate subiectelor economice nu au dus întotdeauna la rezultate concrete. Și pe mine mă îngrijorează problema aceasta de control control, democrația care trebuie să existe în cadrul Băncii Centrale Europene și să vedem Uh, pentru că noi am cerut de mai multe ori ca să fie publicate procesele verbale ale acestor uh, dezbateri, însă acestea nu au fost făcute. Și în continuare, clar că face parte din munca noastră parlamentară, printre altele, să insistăm asupra acestor aspecte. Și apoi, Banca Centrală Europeană, în declarațiile sale, dar nu numai, ci și în felul în care acționează, trebuie să insiste pe reforme structurale și vreau să vă aduc aminte un lucru, și anume că reformele pe piața muncii nu reprezintă o competență a Băncii Centrale Europene. Deci, nu trebuie să intervină în acest uh, subiect. Vreau să vă amintesc că scrisoarea trimisă de domnul Trichet către guvernul Zapatero a fost un precedent. Nu e competența sa, nu are de ce să intervină în acest lucru și cred că raportul ar trebui să sublinieze acest aspect. Și un ultim lucru. Grupul nostru e de părere că există oarecare concentrare a puterilor care ar putea duce la apariția unor conflicte de interes. Uh, de, noi avem nevoie de autoritate cu adevărat independentă. Poate că ar trebui să fie există o modificare a tratatelor. În orice caz, grupul nostru dorește să evocăm această idee. Mulțumesc că n-am mai cerut nimeni să ia cuvântul. Și domnul raportor, foarte pe scurt. Nu non parlare am avut timp să discutăm uh, cu colegii după Strasburg, aș fi preferat să putem să aprofundăm între noi aceste lucruri, dar poate că mm, e de datoria mea să dau anumite prime valori ale mele în legătură cu acest raport și în legătură cu dezbaterea în care tocmai a avut loc. Apreciez ceea ce a spus raportorul care a pornit spunând faptul că situația economică s-a schimbat complet și anumiți parametri sociali mai ales nivelul șomajului în creștere în anumite state membre, a fost un factor cheie de care trebuie să ținem cont cu toții și să, care trebuie să ne preocupe pe toți. Deci nivelul șomajului, șomajul tinerilor, creșterea nivelului sărăciei relative în anumite state membre. Există țări în care peste 25% din familii trăiesc sub nivelul de sărăcie relativă la nivelul relativ de sărăcie. Trebuie cumva să relansăm această Europa și mai ales economia anumitor țări. Politicile monetare nu sunt suficiente. Dacă ele nu sunt suficiente, trebuie să încercăm să căutăm contribuția altor, uh, altor politici pentru că reformele structurale sunt la fel de importante, nu sunt suficiente doar reformele fiscale. Statele membre, mi se cere statelor membre să respecte acordul fiscal compact și nu mai au uh, posibilitatea de a avea deficituri care să financeze investiții publice. Pentru că a se crea noi locuri de muncă, cineva trebuie să relanseze aceste investiții. Un lucru important în discuțiile noastre cu Juncker a fost tocmai să cerem un proiect de investiții majore în valoare de aproximativ 300 de miliarde de euro în următorii 5 ani. Chiar și dacă recent la Strasbourg Juncker a spus că aceste noi investiții trebuie să fie realizate fără ca statele să se îndătoreze mai mult. Mă întreb cum e posibil acest lucru. Se cer investiții private, dar noi nu credem că e posibil acest lucru. Noi credem că trebuie să promoveze un plan de investiții majore care să relanseze creșterea și crearea de locuri de muncă. Poate Banca Centrală Europeană, care s-a angajat recent cu asset-backed securities sau obligațiuni convertibile ar putea cumpăra titluri ale băncii europene de investiții, de exemplu, și să financeze astfel un proiect major de investiții publice și private europene. De asemenea, consider că Banca Centrală Europeană trebuie să inițieze politici inovante pentru a relansa creșterea prin investiții. Nu putem aștepta ca creșterea să vină doar din reformele structurale din statele membre. Sunt și eu de acord cu colegul meu, care a vorbit înaintea mea, că punctul 16 din proiectul de aviz nu mă convinge. Și eu cred că politica monetară nu este suficientă și că relaxarea monetară nu este suficientă. Europa nu cred că e suficient acest lucru pentru că Europa să revină la o creștere de 4% ca Statele Unite. Încă un lucru. Am discutat despre aceste lucruri recent cu anumiți colegi. Bundesbankul a emis obligațiuni pe 30 de ani cu randament de 1,1%. Nu doar în următorii ani, ă, nivelul inflației este foarte modest și, și nivelul creșterii economice este foarte modest dar pe o perioadă nu lungă, foarte lungă, cum este perioada de 30 de ani sau 32, eu cred că trebuie să fim foarte preocupați de această situație. De, trebuie să stimulăm mecanismele de creștere chiar și cu sisteme neconvenționale. În fine, cred că trebuie până la urmă să ne punem întrebarea de care se ocupă mulți uh, economiști europeni și anume problema acestei bănci centrale care a făcut politică monetară pentru a stabiliza nivelul prețurilor, dar nu și stabilizării uh, um, ratei de schimb cu dolarul și alte economii uh, ale unor țări partenere și suferim în urma acestei acestor rate de schimb care reduc competitivitatea Uniunii Europene. E vorba doar de 18 țări, dar în zona euro avem o rată de schimb unic a monedei euro, dar analiștii au observat că în cadrul acestei rate de, un, de schimb unic adică valoarea euro fiind de 1,25-1,27 dolari, um, adică Însă, acest nivel este foarte ridicat pentru anumite țări mai competitive și foarte scăzut pentru țări mai puțin competitive. Și având în vedere că nu avem reguli de convergență, cum aveam în cadrul sistemului monetar european, de exemplu, născut în 92, cumva această problemă trebuie rezolvată. Dacă nu, singurul mecanism de convergență pe care îl avem este o devaluare internă adică nivelul creșterii, sărăcie, creșterea nivelului sărăciei în anumite state membre. Este un subiect central. Și este important ca pe viitor Banca Centrală să se preocupe de modul în care va putea păstra împreună aceste economii care trebuie să aibă o convergență. Dacă nu, se vor sărăci țări întregi, regiuni întregi și o parte importantă a populației europene. Voi discuta cu raportorul despre aceste subiecte după o discuție cu colegii din grup. Și va sta la baza opinii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul raportor. Gracias, eh, președinte. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit pentru contribuțiile lor și eh, explicațiile de-a lungul întregii ședințe. Dați-mi voie să încep cu colegii socialiști, domnul Soru. Nimeni n-a spus că doar reformele eh, structurale sunt necesare uh, pentru a da un nou avânt redresării economice și uh, creării uh, locurilor de muncă. E clar că e nevoie și de un plan de investiții și e clar că există state membre care se află într-o situație mai bună decât altele, pentru că au reușit să aibă politici fiscale mai expansive. Și uh, nu e ceva care uh, nu a fost deja repetat în numeroasele sale intervenții de către președintele Băncii Centrale Europene. Deci, uh, noi, ca deputați, nu putem fi împotriva acestei idei. Așa cum spunea uh, Marisa Matias, e clar că trebuie să avem un amestec, un mix de politici diferite, uh, pentru că e vorba de un concept mult mai larg care include o serie întreagă de idei pe care le-am menționat deja. Acum, în ceea ce privește îngrijorările dumneavoastră la punctul 15 și 16, Uh, faptul că am sugera retragerea stimulentelor. Eu cred că nu, nu, nu n-ați interpretat corect ceea ce scrie în text. De asemenea, nici nu putem continua cu un scenariu în care suntem de părere că aceste măsuri neconvenționale vor exista ad vitam aeternam. Nu, e, trebuie să fim conștienți de faptul că aceste măsuri sunt tranzitorii, sunt limitate în timp, fără de care efectul lor s-ar putea să fie exact ă, opus celui pe care noi ni-l dorim, celui pe care noi îl scontăm. De aceea cred eu că ceea ce cerem aici în text este ca Banca Centrală Europeană să găsească cel de echilibru necesar între riscul pe care l-ar însemna pe de o parte ă, abandonarea uh, Uh, acestor stimulente prin politica sa monetară pe de o parte și felul în care va organiza retragerea acestor stimulente pe viitor. Deci e nevoie de prudență, nu avem nevoie de o retragere prematură, ci de o retragere treptată, fără de care efectele s-ar putea să fie negative. Acum, în ceea ce privește cele spuse de colegul uh, din partea ECR, sunt de acord cu dumneavoastră că e vorba doar de cifre macroeconomice pozitive, însă acestea nu sunt elemente suficiente. Uh, o șomajul, ocuparea, de asemenea, este un element important și acest raport repetă în nenumărate ocazii faptul că trebuie să fim conștienți de care parte din aceste noi locuri de muncă ar putea proveni doar din simpla politică monetară puțin. Puțin dacă uh, vom considera această politică monetară în mod izolat. Și, referitor la cele spuse de colega Marisa Matia, sunt absolut de acord cu dânsa. E clar că trebuie să avem un amestec de politici, un mix de politici, pentru că există diferite elemente care pot contribui la un uh, scop final și politica monetară nu este singura. Ea poate juca un rol important și subliniem astfel că acest aspect este uh, relevant. Apoi, referitor la cele spuse de colegii uh, ecologiști, e clar că Banca Centrală Europeană i-au spus că a acționat târziu și în mod eronat. Nu știu dacă e chiar așa. Banca Centrală Europeană a acționat târziu pentru că alte instanțe trebuiau să acționeze înaintea sa. Și poate că acestea au acționat târziu și în mod eronat. Banca Centrală Europeană și-a îndeplinit mandatul și e clar că uh, Uh, nu ne-am îndeplinit obiectivele așa cum sunt ele fixate în tratat, mai ales când vine vorba de inflație. De asemenea, pentru a răspunde domnului Casolides, am răspuns deja în ceea ce privește punctul 15 și 16. Acum, cred că am Sper că toate îndoielile pe care le-ați exprimat au fost astfel spulberate și sper că am răspuns la principalele observații ce au fost formulate. În orice caz pot să vă spun că sunt încânt, am fost încântat să pot asculta comentariile noastre, rămân la dispoziția noastră formal și informal, în așa fel încât raportul acesta să poată fi îmbunătățit și să se poată bucura de uh, un consens cât mai larg în uh, comisia noastră și în întregul Parlament. Mulțumesc! Putem să încheiem uh, reuniunea noastră de astăzi. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentului este pe 9 noiembrie. Pe 8 decembrie vom examina amendamentele și în aceeași zi vom vota în comisie. Vă mulțumesc! Se încheie reuniunea, ne revedem mâine dimineața și începem cu un vot. Deci vă rog să fiți prezenți la timp. Mulțumesc!